Astăzi îl primim pe domnul Klompenhauer, care este uh, directorul celulei civile de planificare și conducere. Apoi îl uh, vom primi pe Jamie Shea din partea NATO. Și dacă nimeni nu are nimic uh, împotriva ordinii de zi pe care v-am anunțat-o, trecem direct la punctul 2, comunicările președintelui și vă spun pe, că pe 15 octombrie domnul Alexander Weiss va veni aici, directorul Agenției Europene pentru Apărare. De asemenea, reuniunea prevăzută cu amiralul Hudson, comandantul operațiunii Atalanta, o reuniune comună cu comisiile de transport și de pescuit, care trebuia să aibă loc în luna octombrie, a fost anulată sau cel puțin amânată până când se va găsi o nouă dată care să convină tuturor. De asemenea, avem în uh, program o vizită la Secretariatul General al NATO, dacă este posibil, înainte de sfârșitul anului. Încercăm să găsim o dată în noiembrie și discut cu coordonatorii responsabili. După această reuniune vom avea și o reuniune a coordonatorilor la care vom discuta delegațiile și vizitele în străinătate, pentru că avem niște probleme legate de cotă, dar vom discuta imediat despre acest lucru. Nu mai vreau să mai pierdem timpul pentru că ne așteaptă niște subiecte dense și importante. Vreau să urez deci bun venit domnului Klompenhauer care este directorul CPCC, încă un acronim pe care am să vă las, domnule Klompenhauer, să îl explicați. Sunt aici prezenți mulți noi deputați și cred că ar fi util să amintim tuturor care este structura și care sunt atribuțiile CPCC și, bineînțeles, să menționăm și operațiunile civile de care sunteți responsabili. Vă amintesc că 10 operațiuni civile sunt în curs și că monitorizați toate acestea, dar ați fost responsabil și de planificarea lor. Așteptăm cu nerăbdare să auzim toate acestea, vă dau imediat cuvântul și după aceea vă vom adresa întrebări. Vă rog. Domnule președinte, mulțumesc. Bună ziua, doamnelor și domnilor. Am uh, onoarea de a fi invitat aici atât de repede după începutul noului mandat al uh, Parlamentului. Aș dori în primul rând să vă prezint câteva informații generale despre uh, munca mea în calitate de comandant al operațiunilor civile, după cum v-a spus președintele dumneavoastră. Uh, după aceea vă voi face o prezentare a diferitelor misiuni de care sunt responsabil și am să mă concentrez pe misiunile cele mai importante din punct de vedere politic. Sunt trei, Afganistan, Kosovo și Georgia. Am să le trec cu vederea pe celelalte, dar dacă vă interesează putem reveni asupra lor în cursul discuției. După aceea vă voi prezenta provocările care ne așteaptă în viziunea mea. PESA, misiunile de PESA civile au început, de fapt, cu șase ani în urmă, odată cu demararea primei misiuni de management al crizei civilă în um, Bosnia-Herzegovina, o misiune preluată de la ONU. De atunci au avut loc creșteri semnificative, având în total 15 misiuni deja demarate la ora actuală, Uniunea Europeană conduce 10 misiuni, una este condusă de Comisia Europeană, cea din Moldova, și 9 sunt de natură PESA. Și le desfășurăm pe trei continente. Pe trei continente, deci uh, în circumstanțe politice și geografice foarte diferite. Avem un total de 2500 de uh, angajați civili în toate aceste misiuni. Dacă se adaugă și personalul local, atunci răspundem de 4.000 de persoane. Aceste 2500 de persoane, personal internațional, sunt uh, cetățeni ai statelor membre și de asemenea ai statelor terțe. Misiunile noastre sunt uh, bazate pe invitații ale autorităților responsabile. Sper că ați primit uh, fișele de informare cu privire la fiecare misiune și că le aveți în dosarele dumneavoastră. Misiunile noastre au devenit din ce în ce mai complexe. Ne ocupăm de teatre din ce în ce mai dificile, cum ar fi Afganistanul, Kosovo sau Georgia. Și, de asemenea, avem misiuni de poliție și cooperăm în domenii de reforma sectorului de securitate, reformă polițienească, reforma justiției. Ceea ce este cât se poate de logic, pentru că toate aceste domenii, de la justiție, la poliție și chiar la vămi sunt legate, noi numim acest lucru lanțul punerii în aplicare a legii. Deci dacă dorim implementarea legii și statul de drept, trebuie ca fiecare verigă din lanț să fie avută în vedere. Ce facem? Avem uh, sarcini de consiliere cât se poate de clasice până la uh, cereri de încetare a focului, cum s-a întâmplat în Georgia. Uneori, cum a fost cazul în Kosovo, preluăm funcții executive, polițiene și judiciare, în domenii în care autoritățile nu, au, nu pot sau nu au mandatul să se ocupe de aceste chestiuni. Punctul nostru forte este că beneficiem de resursele umane eh, și de competențele din 27 de state membre, polițiști și judecători care sunt implicați într-o abordare comună ceea ce mă face foarte mândru întotdeauna de câte ori mă gândesc că 27 de state membre sunt implicate. Pe acest fundal a crescut numărul misiunilor și a crescut și complexitatea acestora. De aceea, în 2007, statele membre s-au hotărât să ofere misiunilor PESA o structură clară de conducere de aici vine funcția de comandant al operațiunilor civile. Acest comandant trebuie să se asigure că există o legătură, un contact între uh, Comitetul de Securitate Politică și misiuni. Deci trebuie să se transpună directivele în operațiuni. Sarcina mea este să planific, să lansez și să conduc toate aceste misiuni civile PESA, aceste nouă misiuni. Eu răspund direct în fața înaltului reprezentant. După cum am spus, în rolul meu mă susține CPCC, adică Celula Civilă de Planificare și Conducere. Este vorba de, o direcție de 60 și ceva de persoane în care, dintre care fac parte judecători, diplomați, polițiști și experți tehnici. Este un grup uh, mixt care împreună formează o echipă cât se poate de entuziastă. Sunt persoane foarte motivate și care lucrează din greu. Obiectivele noastre sunt clare. Avem sarcina de a stabiliza zonele de criză, ameliorând securitatea civilă Asta este sarcina noastră. Și cred că această muncă de stabilizare și de oferire de securitate civilă este în, chiar în interesul propriei noastre securități. Pen, este pentru securitatea cetățenilor Uniunii Europene. De fapt, contribuind la stabilitate prin impunerea statului de drept, putem ajuta la reducerea exportării problemelor statelor eșuate pe teritoriile noastre. Acesta este rolul nostru strategic, este un rol pe termen lung și mie mi se pare esențial. Rolul strategic al Uniunii Europene în domeniul stabilității și al securității civile nu trece neobservat. Membrii din uh, state terțe participă la misiunile noastre. Avem aliați ca Statele Unite sau Can Canada și state candidate. Statele Unite sunt pregătite să accepte să lucreze sub uh, comandamentul nostru, ceea ce este foarte eficient. Așa se întâmplă în Kosovo, unde avem o colaborare foarte bună. Lumea este cât se poate de fragmentată, jucătorii sunt uh, opuși unii altora și noi trebuie să jucăm rolul de stabilizator, dar nu e ușor, însă este o misiune foarte importantă și interesantă. Avem nevoie de instrumente de acțiune care să ne sprijine eforturile europene diplomatice și financiare. Ca să vă faceți o imagine, Europa cheltuiește 11 miliarde în fiecare an prin instrumente ce țin de primul pilon, relații externe în cadrul primului pilon. De asemenea, mai sunt și programele bilaterale de dezvoltare ale statelor membre, care reprezintă cifre mult mai mari decât aceste 11 miliarde de euro. Și ca să aveți o idee, pentru al doilea pilon, managementul crizei, cheltuim doar 215 până la 250 de milioane de euro pe an. Misiunile noastre au un buget modest față de cheltuielile generale ale Uniunii Europene în domeniul acțiunii externe. Trebuie să vă spun că sunt recunoscător pentru fondurile pe care le-am primit până acum și care ne-au permis să ne facem datoria. Într-adevăr, chestiunea bugetului PESC și a liniei bugetare care finanțează PESA, operațiunile de PESA civile sunt esențiale pentru noi. V-am pomenit cele 4.000 de persoane de care răspundem noi pentru a recruta personal cu succes este nevoie de stimulente financiare pentru că aceste persoane trebuie să lucreze pe teritorii necunoscute, periculoase uh, pentru perioade de peste un an. După cum s-a văzut în cazul EULEX Kosovo, unde am avut prima misiune executivă, avem nevoie și de echipamente specializate. Toate acestea vin tot de la bugetul PESC și sunt foarte importante. Nevoile noastre bugetare sunt acoperite în mare parte, însă avem nevoie și de marje ca să putem acționa rapid în caz de crize care izbucnesc pe neprevăzute. Și sper că voi beneficia de susținerea dumneavoastră pentru a obține resurse suplimentare. Nu vreau să vă ascund faptul că avem și noi problemele noastre. Și una dintre aceste probleme este legată de uh, reglementările financiare. Împreună cu Comisia le studiem pentru a vedea cum le putem adapta ca să le facem să corespundă cu necesitățile noastre de desfășurare. Studiem contractele cadru eficiente sau uh, depozitarea de echipamente esențiale. Pentru că dacă dacă se folosesc uh, procedurile normale de licitare, poate dura 6 până la 8 luni până obținem echipamentul și s-ar putea să fie prea târziu atunci. Regulamentele financiare ale Uniunii Europene vor fi revizuite, ceea ce reprezintă un moment important pentru noi, pentru că în cadrul regulamentelor financiare actuale și în cadrul procedurilor de licitație deschisă actuale, este greu să gestionăm situații în care este nevoie de o reacție rapidă. Și sper că această diferență între așteptările politice și regulamentele financiare și de achiziții publice vor fi rezolvate. Aș vrea acum să vă vorbesc despre cele trei misiuni cele mai importante ale noastre, fără să zic prin asta că celelalte nu sunt importante. Însă acestea trei au cea mai mare vizibilitate politică și am să încep cu cea mai dificilă, și anume Afganistanul. Cred că nu e cazul să intru în detalii în legătură cu situația de pe teren și cu revizuirea care este în curs. Este un mediu dificil și e dificil din trei motive sunt nesiguranțe legate de rezultatul alegerilor prezidențiale, instabilitatea statului și instabilitatea administrației afgane. Avem o situație în ce se degradează în privința securității la Kabul și de aceea avem probleme în a acționa. Și mai sunt și evoluțiile din regiune. În ciuda provocărilor, misiunea EUPOL din Afganistan și-a ameliorat rezultatele după un început dificil cu doi ani în urmă. Și uh, toate acestea se văd la mai multe niveluri, nivel strategic, nivelul reformei polițienești, dar și la nivel tactic. De exemplu, uh, încercăm să ameliorăm poliția municipală din Kabul, să o ajutăm să asigure securitatea acestui oraș și uh, ne gândim apoi să repetăm același proiect în alte orașe din Afganistan. Misiunea noastră a antrenat polițiștii ca să-i pregătim pentru alegeri și am făcut asta cu ajutorul financiar al ONU, ceea ce arată că ONU are încredere în noi ca agent executant pentru fondurile acestea. De asemenea, implementăm planul anticorupție la Ministerul de Interne și uh, la sistemul de informații penale am plăcerea de a spune că EUPOL este recunoscut acum ca un actor major în domeniul reformei polițienești, cu expertiză civilă specifică și cu o prezență extinsă în țară. Trebuie de asemenea să spun clar că EUPOL nu este amestecat în uh, păstrarea teritoriului care a fost eliberat de talibani în diferitele districte. Pentru asta ar fi nevoie de uh, sprijin armat, de logistică și de protecție și nu este cazul. Noi ne concentrăm pe acțiunile civile, de poliție și de justiție. EUPOL și-a consolidat forța, am ajuns la 270 de angajați, personal internațional, nu am reușit să atingem obiectivul de 400 de persoane. Însă, Uh, celula Civilă de Planificare și Conducere își va continua acțiunea cu sprijinul președinției și sperăm că și dumneavoastră ne veți susține în acest sens. Foarte adesea se pune întrebarea coordon, legată de coordonare în domeniul polițienesc în Afganistan. Mai ales acum când se apropie noua misiune NATO, iar această chestiune rămâne esențială pentru a asigura securitatea necesară în Afganistan. Organismul Internațional de Coordonare Polițienească a jucat un rol central. Ne așteptăm să facă la fel și pe viitor. Cu EUPOL Afganistan ne aflăm deci pe calea cea bună, dar avem nevoie de resurse suplimentare. Am să trec acum la EULEX Kosovo. Misiunea aceasta este mai mare decât toate celelalte la un loc. Avem aici 1615 persoane angajate, personal internațional și gama este foarte largă, gama de activități, poliție, justiție, vămi. A, Misiunea aceasta are trei obiective principale, sunt gata să intru în detalii dacă doriți, dar aș dori să rămân la nivel general acum. Aceste trei obiective sunt stabilitatea, reformele ce țin de statul de drept și crima organizată și corupția. Ceea ce se înscrie în eforturile mai generale ale Uniunii Europene de pregătire a Balcanilor Occidentali pentru o eventuală intrare în Uniunea Europeană. Atingerea acestor trei obiective va necesita un sprijin continuu și devotat din partea autorităților kosovare și, de asemenea, din partea actorilor politice ai Uniunii Europene. Altfel, misiunea nu poate fi reușită. Trebuie să vă spun însă că nivelul politic este foarte angajat și mă bucură acest lucru. Belgradul încă mai are o oarecare influență în Kosovo, mai ales în nordul Kosovo, Așadar, cooperarea cu EULEX, așa cum și-a luat angajamentul președintele Tadici, rămâne foarte importantă. Și, dacă îmi permiteți, dat fiind și uh, timpul limitat pe care îl avem la dispoziție, aș trece acum la Georgia, cea mai recentă misiune a noastră. A fost o misiune desfășurată în timp record, în trei săptămâni, în septembrie, și cred că această misiune a contribuit la stabilitate în zonă. Armata rusă s-a retras dincolo de eh, granițele administrative și de atunci misiunea noastră a devenit un factor de stabilitate, care, ceea ce a fost recunoscut din ce în ce mai mult și de guvernul georgian. Sigur că problemele mai eh, persistă. Cred însă că misiunea aceasta rămâne importantă mai ales pentru că alte misiuni internaționale de uh, monitorizare au fost nevoite să se retragă de acolo. Uniunea Europeană a rămas singurul actor de pe teren, ceea ce ne conferă o responsabilitate deosebită. Avem acum misiunea de a încerca să creăm o atmosferă de încredere între părți, ceea ce este foarte dificil, și de asemenea să implementăm acordul de la Geneva privind uh, mecanismul de prevenire a incidentelor și de reacție. Este un mecanism pentru o mai bună tratare a incidentelor ce apar. Un alt lucru important în Georgia este că ne continuăm activitățile de patrulare în zonele periculoase și desfășurăm un dialog continuu cu ministerele cheie, Ministerul de Interne, Ministerul Apărării, cu care am încheiat și acorduri speciale ca să ne asigurăm că ne vor oferi toate informațiile necesare. Am să mă refer acum foarte pe scurt la celelalte misiuni, doar ca să vă faceți o idee. Primele două misiuni la care am să mă refer sunt cele din teritoriile palestiniene. Avem o misiune la granița fâșiei Gaza, dintre, la granița cu Egiptul, a fâșiei Gaza, și această misiune ar trebui să se afle în uh, orașul de graniță Rafa, însă este o misiune înghețată din cauza problemelor politice războiul recent și problemele dintre Hamas și Israel pe de-o parte, iar și Hamas și Egiptul de partea cealaltă, ca să vă faceți o idee. Ne aflăm acolo și uh, menținem stabilitatea, ceea ce înseamnă pentru palestinieni că s-ar putea să se redeschidă procesul și noi îi putem ajuta să îl redeschidă. Noi nu încercăm să blocăm situația, ci suntem pe teren gata să îi ajutăm de îndată ce se vor deschide frontierele. Cea de doua misiune se numește COPS și reprezintă o cooperare cu poliția din Palestina. Cu experții din poliție și din justiție încercăm să coordonăm eforturile bilaterale ale statelor membre de a uh, construi poliția civilă palestiniană. Este o misiune plină de succes, ceea ce a fost recunoscut și de palestinieni și de israelieni. Contribuim la securitatea cetățenilor în fâșia Gaza și credem că această misiune are un viitor. Avem o misiune în Irak, EU Just Lex, care antrenează 2700 de ofițeri de poliție și uh, funcționari din justiție din Irak, care sunt pregătiți în statele membre. Deci, de fapt, această misiune a fost bazată la Bruxelles. Aceste persoane invitate au avut acces la resursele de aici. Persoanele trimise la pregătire au corespondat apoi cu autoritățile de acolo. Avem o misiune polițienească în Bosnia, o misiune foarte matură, care își propune să se prelungească cu încă doi ani și care are drept scop combaterea crimei organizate și de asemenea este o oarecare problemă în colaborarea cu ministerele de interne, pentru că Balcanii sunt un paradis al crimei organizate, din păcate. Deci vom continua în Bosnia. Și avem două misiuni în Africa, una în Congo, care ajută guvernul congolez, ajută la reforma poliției, și una în Guinea-Bissau, o misiune mai extinsă, care se ocupă cu un spectru larg al misiunilor de securitate, inclusiv la nivel militar. Am pregătit uh, propuneri pentru reforma poliției și a armatei, care așteaptă aprobarea de către guvernul ce urmează să fie alcătuit. Probabil știți că sunt oarecare probleme politice acolo, După cum spuneam, au avut loc alegeri prezidențiale, s-a format un guvern și sperăm că uh, legislația va fi adoptată de uh, acest Parlament cu sprijinul acestui nou guvern. Cam acestea sunt misiunile noastre. Domnule președinte, dacă credeți că este util, aș dori să vă prezint provocările cu care ne confruntăm. Eu cred că sunt cinci provocări. Prima este reprezentată de timp. Timpul este un factor esențial în crearea de agenții de aplicare a legii în statele eșuate sau în curs de a eșua. Resursele sunt limitate și asta agravează situația. Trebuie să putem susține eforturi consecvente pe perioade lungi de timp pentru a avea un impact. De aceea cerem uh, responsabililor noștri politici să ne acorde timpul necesar pentru obținerea acestui impact. Cea de-a doua provocare pe care am mai menționat este creșterea numărului și dimensiunii misiunilor, ceea ce pune uh, probleme de management, dar și pune membre, statelor membre probleme în furnizarea de personal pentru aceste misiuni. Ca să vă dau niște cifre, în ultimii ani, în ultimii șase ani, numărul persoanelor angajate a crescut de 10 ori, deci de la 300 la 3000 aproape. Avem nevoie de ofițeri de poliție de calitate, de judecători, procurori, ofițeri vamali, de asemenea experți în logistică și toți acești experți sunt rari și sunt de asemenea Uh, foarte necesari în țările de unde provin. Noi solicităm personal care este activ și uh, este greu să-și părăsească fiecare posturile. Aceasta ar fi, deci, o problemă destul de mare și este important că dacă se va lua decizia politică de a consolida aceste misiuni, să se facă acorduri naționale, să se creeze acorduri pentru a susține cererea crescândă de personal. Mă gândesc la personal uh, pregătit și uh, gata de acțiune și cred că ne puteți ajuta și dumneavoastră discutând cu omologii dumneavoastră din parlamentele naționale despre importanța acestor provocări. Mai este și o a treia provocare și anume planificarea operațională. Pe baza uh, a celor spuse, trebuie să vă dați seama că procesul de planificare a crescut. Am menționat criza din Georgia de anul trecut. A trebuit să acționăm repede, să gândim repede și să ne pregătim repede, aproape la fel de repede ca militarii. Și ca să reușim acest lucru la nivel profesionist, vom avea nevoie ajutor, sigur, de la colegii militari, dar vom avea nevoie și de experți în crearea de planuri civile care să aibă experiență în acest domeniu, pentru că este un uh, obiectiv foarte specific. Apoi, a patra provocare, achizițiile publice. V-am mai spus că procedurile existente de obținere a materialelor nu sunt adaptate la managementul crizei și, de asemenea, nu sunt adaptate la necesitatea de a asigura aprovizionarea și a avea și informații sigure. De ani de zile aceasta este o problemă cheie care trebuie rezolvată. Și cea de-a cincea provocare, care este cât se poate de limpede, de la sine înțeleasă, însă are nevoie totuși să fie subliniată. Misiunile noastre nu trebuie să înlocuiască altceva, nu nu trebuie să uh, înlocuiască politica externă și diplomația activă, pentru că o misiune nu este suficientă pentru a rezolva problemele dintr-o regiune. Din potrivă, dacă există o misiune undeva, ea trebuie să fie susținută politic cât se poate de puternic. Avem nevoie de asta ca să ne putem atinge obiectivele. Și acesta va fi ultimul punct. Cea mai mare provocare dintre toate este legată de dezvoltarea instituțională și politică la nivel local. Noi trebuie să contribuim la fasonarea noilor instituții, ceea ce depinde foarte mult de voința politică, de maturitatea și de capacitatea liderilor din zonele unde acționăm. Noi avem sarcina de a-i convinge că fiecare pas al nostru are putere de exemplu. Trebuie să-i convingem că suntem parteneri și că trebuie să se țină cont de toate acordurile existente pentru că ele își vor juca rolul până la urmă. Și avem nevoie pentru acest lucru de sprijin politic din partea statelor membre și din partea instituțiilor. Mulțumesc pentru atenție și mulțumesc domnului președinte pentru că m-a invitat aici. Mulțumesc, uh, domnule director. Ați uh, făcut un tablou complet al situației. Vom aborda chestiuni uh, structurale și anumite elemente specifice misiunilor. Eu unul, aș vrea să vă pun două întrebări, una legată de țările terțe care participă la aceste operațiuni, pentru că, după cum amintați, atractivitatea PESA constă în uh, misiunile pe care le poate desfășura dar cred că participarea țărilor terțe este un semn uh, care arată credibilitatea PESA. Aș vrea să ne spuneți câteva cuvinte despre țările terțe care participă la aceste misiuni și ce anume putem spera din acest punct de vedere și o a doua întrebare legată de misiunea EULEX în Kosovo. În ceea ce privește lanțul uh, de comandă, îl uh, înțeleg foarte bine în ceea ce privește poliția, însă îmi pun întrebări în ceea ce privește sectorul judiciar, pentru că noi uh, nu formăm doar aparatul judiciar, avem și Uh, prerogative în acest domeniu și vorbim despre o țară care are un deficit important judiciar și nu doar uh, de la desfășura MINUC în 1999, uh, ci chiar din perioada iugoslavă, pentru că nu se poate vorbi despre un sistem judiciar eficace și democrat în Kosovo în această perioadă. Uniunea Europeană trimite procurori și judecători comisiune executivă și mă întreb care este lanțul de comandă, pentru că m-am întâlnit cu judecători și procurori care își doresc foarte mult să fie independenți, ori uh, sunt confruntați cu probleme politice și mă întreb uh, cui transmită aceste probleme și uh, cum uh, este organizat lanțul de comandă. Doamna Lözing a cerut cuvântul. Lösing ist mein Name. Äh, da, Lösing mă numesc. La o reuniune trecută a grupului nostru am vorbit deja despre cooperarea între civili și militari. Cred că această colaborare joacă un rol important în politica externă a Uniunii Europene și va modifica considerabil această politică. Mă bucur că am posibilitatea să vă pun astăzi câteva întrebări specifice. În prezentarea dumneavoastră introductivă, ați vorbit despre dificultatea de a crea linii de demarcație între civili și militari. Cum să faci distinția între misiuni civile și militare? Și spuneați că politica nu ar trebui să devină superfluă. În Afganistan, ONG-urile fac legătura între civili și militari. De fapt, au analizat în mod critic aceste proiecte mixte. În luna decembrie 2008, Consiliul a făcut uh, o declarație în care a afirmat că cele două direcții generale care se ocupă de gestiunea critici, eh, crizelor ar trebui să fie fuzionate într-o nouă direcție generală. Această decizie viza integrarea civililor și militarilor. Întrebarea este dacă în acest caz mai putem vorbi despre misiuni pur civile. Nu cumva toate intervențiile au întotdeauna și un caracter militar. În ceea ce privește EULEX-ul în uh, Kosovo, există și polițiști care intervin în uh, aceste misiuni și în ultimii ani au avut loc patru exerciții la fața locului pentru a se verifica gestionarea crizelor. Știu că un astfel de exercițiu a inclus proteste sindicale și aș vrea să știu în ce măsură aceste exerciții se organizează în cooperare cu NATO. Când putem vorbi despre intervenție civilă și în ce măsură există uh, o um, proiecte mixte civile și militare și cum se modifică natura acestor misiuni care sunt la bază de natură civile. Continuăm cu întrebările. Bună ziua, domnule președinte. Vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră, domnule director. Aș avea trei întrebări. Ați uh, spus și dumneavoastră că personalul Uniunea Europene este de foarte bună calitate și aș vrea să menționez trainingul. Trainingul poliției. Știu că, în mod normal, statele membre au capacitatea de a asigura acest training și știu că există și trainingul civil care este finanțat Niciunul dintre participanții pregătiți nu a fost trimis la o misiune civilă. Or, este puțin absurd să fie formați oameni care să nu fie trimiși apoi în misiune. Aș vrea să ne spuneți ce părere aveți despre acest lucru. O a doua întrebare legată de capacitatea de planificare în domeniul justiției și administrației civile. Care este situația acum? Aș vrea să știu care este, deci, situația actuală. Al treilea punct este păcat că nu e nicio femeie șefă de misiune. Ce a intenționat să faceți? În multe țări se încearcă Uh, instituirea unei parități între bărbați și femei, însă aici nu prea se respectă și cred că e o problemă de credibilitate pe termen lung. Și o ultimă întrebare. Bat în lemn, sper că tratatul de la Lisabona va fi ratificat. Va exista un serviciu de acțiune externă și mă întreb care sunt proiectele dumneavoastră uh, noi am fi pentru un uh, departament uh, de uh, edificare a păcii. Care sunt planurile dumneavoastră în această privință? Vă mulțumesc. Mulțumesc. Domnul Hernauză. Mulțumesc. Am o întrebare mai degrabă teoretică. Aș vrea să întreb cum am putea crește eficiența, eficiența operațiunilor externe. Cum anume putem să uh, avem o participare constructivă la luarea de decizii? Este adevărat că cei care asigură monitorizarea uh, fac raporturi uh, către autoritățile naționale și către Bruxelles. Am auzit că centrul de la Bruxelles a primit informații direct de la monitori și aș vrea să știu în ce măsură și celelalte instituții primesc astfel de informații. E vorba despre operațiuni civile aici și aș vrea să știu dacă serviciile secrete militare au acces la aceste informații. Mulțumesc, domnul Kirilov, și apoi vă dau cuvântul pentru a răspunde, după care va urma o nouă rundă de întrebări. Mulțumesc, domnule președinte. V-am ascultat cu mare atenție. După părerea mea, există câteva... Ar fi fost mai util să discutăm în detaliu despre problemele întâlnite în anumite țări cheie, cum ar fi Afganistanul. Mă intrigă faptul că în Statele Unite se dezbate atât de amplu de câteva luni evoluțiile din Afganistan, pe când uh, în instituțiile de la Bruxelles și în Parlamentul European a, atingem superficial anumite aspecte și atât. Poate nu întâmplător. Americanii au avut uh, anumite experiențe în Irak și se întreb uh, cum trebuie să își continue activitatea în Afganistan. Administrația americană consolidează forțele, deși președintele Obama și-a luat anumite angajamente. Administrația americană își revizuiește foarte atent poziția. Ar trebui, deci, să avem uh, o abordare globală. Cred că este timpul să discutăm foarte serios despre realitățile de pe teren. Avem uh, experiența diferitelor țări din uh, Afganistan în uh, minte. Nu știu de ce colegii britanici nu sunt activi, pentru că au avut uh, o experiență în uh, domeniu și Afganistanul nu a avut niciodată un uh, adevărat uh, guvern central. Este condus de clanuri. Pentru a da un exemplu, sunt suficiente cazuri în care finanțarea proiectelor civile eh, ajunge până la urmă în mâinile talibanilor. Gestionarea acestor proiecte consideră că nu au altă soluție decât să încerce să obțină protecția talibanilor și eh, îi finanțează pentru a-și putea finaliza proiectele. Pentru a da un singur exemplu. După părerea mea, sigur, trebuie să uh, ne îndeplinim misiunea, nu putem să fugim. Însă trebuie să ne întrebăm dacă acțiunile noastre sunt eficiente. Poate că e nevoie de mai multe resurse, însă trebuie să știm cum anume le folosim și încotro ne îndreptăm. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Aveți cuvântul! Mulțumesc, domnule președinte! Voi încerca să răspund la întrebări în ordinea în care mi-au fost puse. În privința statelor eșuate, statele acestea sunt uh, importante pentru noi. Uh, țele terțe, îmi cer scuze, sunt uh, importante pentru noi și au o contribuție importantă. 200 de persoane proveneau din țări terțe. cel mai important contribuitor uh, este Statele Unite și Turcia. Dar uh, și în Norvegia sau Canada au o contribuție semnificativă. Sigur că tot ceea ce facem este uh, sub controlul politic al Comitetului Politic și de Securitate. Acesta controlează toate uh, operațiunile. Atunci când se ajunge la un acord în cadrul acestui comitet pentru a asocia o țară terță, avem un acord uh, special. Sigur că regulile trebuie să fie aceleași pentru toate țările și pe baza acestor țări uh, pe baza acestor reguli convenim în privința participării țărilor terțe. În general, aceste țări și sprijin politic, ceea ce este important. Și participarea variază de la țară la țară. În Kosovo avem participarea țărilor terțe, în Afganistan de asemenea, în Congo. În Congo participă alte țări africane. Și dorim să extindem participarea acestor țări, pentru că țările africane au uh, interesul să participe la uh, Uh, dezvoltarea acestei regiuni. M-ați uh, întrebat în privința lanțului de comandament în uh, sectorul judiciar. După cum spuneați, avem în țările noastre principiul independenței justiției și principiul lanțului de comandament nu prea se împacă cu principiul independenței justiției, însă există un dialog între componenta justiție și celelalte componente. Sigur că trebuie să ținem cont de management, uh, trebuie să ținem cont de folosirea resurselor, însă judecarea cauzelor trebuie să se facă de persoanele care sunt în sistemul de justiție. Pentru că dacă ar exista influențe politice, s-ar deschide calea politizării justiției și nu ne dorim așa ceva în țările noastre și nici de cum să uh, introducem așa ceva în uh, aceste țări în ceea ce privește raportul între civil și militar. Încercăm să păstrăm identitatea misiunilor civile. Militarii ne-au ajutat să lansăm misiunea din Georgia, ne-au ajutat în special în ceea ce privește aspectele logistice, transportul strategic, însă păstrăm controlul în privința definirii misiunilor și în ceea ce privește misiunile și de aceea avem nevoie de planificare civilă. Militarii nu sunt experimentați în organizarea misiunilor, uh, componenta medicală, de exemplu. Uh, sunt buni la organizarea transportului și de aceea trebuie să folosim întotdeauna experiențele uh, cele mai potrivite pentru a obține efecte maxime. În ceea ce privește EULEX-ul și uh, um, colaborarea cu NATO, dacă poliția locală nu face față situației, intervine EULEX cu capacități mobile și doar dacă se folosesc armele de foc sau echivalentul acestora. În atacuri împotriva misiunii, deci în cazul unor atacuri care depășesc capacitatea misiunii de a se apăra, intervine al treilea actor și anume NATO. Până acum nu a fost necesar, deși uneori prezența NATO poate să preîntâmpine escaladarea conflictului. Cred că este foarte important să transmitem mesajul că putem face față situațiilor. Și aș vrea să fac un compliment la adresa persoanelor din Priștina cu care avem o cooperare excelentă. am, uh, au reușit să rezolve cu succes testele organizate. În orice caz, uh, uh, urmărim îndeaproape misiunile civile și aceasta în permanență. În ceea ce privește trainingul, mi-e teamă că nu sunt persoana cea mai competentă pentru a vorbi despre acest subiect, pentru că ține de competența unui coleg. Uh, Însă sigur că suntem interesați să pregătim oamenii mai bine decât uh, în prezent. Și trainingul uh, ține de competența statelor membre. Până acum statele membre au uh, fost foarte geloase în privința sferelor de competență în acest domeniu. Există inițiative europene, SCIPOL-ul, de exemplu, Uh, școala Europeană de Poliție, dacă o pot numi așa. Există așadar inițiative europene prin care se încearcă trainingul polițiștilor pentru aceste misiuni și suntem uh, foarte interesați și le încurajăm uh, în orice mod putem. În ceea ce privește serviciul de acțiune externă, toate discuțiile mă depășesc. Însă, din punctul meu de vedere, există două criterii. Și pot să o spun uh, pentru că nu sunt direct implicat. Sunt două criterii. În primul rând, sper că sistemul cel nou va contribui la creșterea coerenței și eu pledez pentru o legătură mai strânsă între eforturile diplomatice, politice și instrumentele financiare și acțiunile noastre pentru a uh, spori cât mai mult influența pe care o avem. Deci acest serviciu ne va ajuta să creștem impactul misiunilor. Un alt criteriu foarte practic pentru mine este funcționalitatea. Structura aceasta ar trebui să fie funcțională și ar trebui să nu se bazeze doar pe considerații politice. Și vorbim despre un serviciu care are o structură funcțională. Cam asta aș uh, sugera eu, însă, încă o dată, nu sunt responsabil de acest, uh, acest subiect și ca atare mi-e ușor să vorbesc. În ceea ce privește informațiile, centrul uh, face întotdeauna o evaluare în privința situației uh, politice și de securitate și uh, comitetul ține cont de evaluare înainte de a lansa misiunea. Decide în privința naturii misiunii, în privința echipamentelor, uh, dacă sunt necesare blindate sau nu. De asemenea, în timpul misiunilor Uh, primim uh, informații uh, actualizate cu privire la situația securității pentru a lua măsurile necesare în vederea protejării personalului. Misiunile noastre ne raportează, există o monitorizare permanentă a situației poate că unele persoane discută și cu autoritățile naționale este firesc, având în vedere că au fost trimise acolo de țările respective, țările respective, deci ambasadele au uh, contacte cu persoanele deplasate în zona de criză. Toate acestea fac parte din uh, configurația în care uh, lucrăm și în felul acesta statele membre rămân informate și implicate, deci există aspecte pozitive. important este să primim aceleași informații, aceleași evaluări în privința provocărilor și măsurilor care trebuie luate. În sfârșit, cred că domnul Kirilov uh, spunea că ne-am putea concentra asupra câtorva misiuni și sunt de acord din punct de vedere teoretic însă misiunile noastre sunt decise din rațiuni politice și reflectă diversitatea intereselor statelor membre. Suntem în slujba celor 27 de state membre și dacă un grup de state membre este direct interesat de, un anumită, de o anumită zonă, uh, se va organiza o misiune și uh, de obicei constatăm că statele membre care au un interes foarte vor uh, oferi mai mult personal decât statele care sunt mai puțin interesate. Acesta este răspunsul meu la întrebarea dumneavoastră. Nu întotdeauna noi suntem cei care hotărâm ce misiuni vor fi desfășurate. Uh, acest lucru este reflectat de interesele politice. Chestiunea genului este importantă am uitat să o menționez. Este adevărat, uh, doamnă deputat, că uh, echilibrul uh, în majoritatea misiunilor, echilibrul între bărbați și femei nu este de plin. Am câteva cifre. E adevărat că numărul femeilor este uneori destul de mic, câteodată ceva mai mare în special în ceea ce privește personalul trimis de statele membre, se vede acest dezechilibru. În ceea ce privește personalul contractual, uh, uh, cifrele sunt uh, ceva mai bune, între 14 și 46% este proporția femeilor. Este greu să influențăm aceste proporții atunci când uh, personalul, candidații sunt de aceeași calitate, aplicăm regulile. Uh, am avut uh, o adjunctă în Afganistan care era femeie. Însă astfel de situații sunt prea rare, din păcate. Suntem gata însă să facem eforturi pentru a îmbunătăți lucrurile acolo unde putem. Mulțumesc. Silvi Pons a condus uh, misiunea uh, legată de justiție în uh, Georgia acum câțiva ani, dacă nu mă înșel. Mai avem cinci întrebări și vă rog să fiți conciși pentru a avea un schimb de opinii substanțial. Două minute pe, pentru fiecare întrebare. Doamna Nicolae. Mulțumesc. Am două întrebări. În Bosnia-Herzegovina. Una se referă la misiunea polițienească din Bosnia-Herzegovina, care uh, se, va derula sau s-a derulat deja în acest an. Bosnia-Herzegovina a cerut liberalizarea vizelor. Și în al doilea rând, vreau să vă care este poziția noastră în legătură cu acest lucru. În al doilea rând, vreau să mă refer la durata misiunilor. Unele misiuni sunt mai lungi, altele continuă, dar se schimbă manga, mandatul. Ce părere aveți despre misiunea din uh, Congo și despre cea din uh, Georgia, unde se va reînnoi mandatul pentru încă un an? Mulțumesc, domnul Galtieri. Are cuvântul? Mulțumesc, domnule președinte. Dorem să aud ce opinie are domnul director în legătură cu nivelul de implementare pentru obiectivele globale civile pentru 2010. Și mă gândesc în mod special la uh, punerea la dispoziție de uh, unități integrate polițienești. Uh, Apoi uh, s-a discutat uh, cât ar fi uh, de recomandat o misiune în Somalia. Am discutat acest subiect chiar ieri. Care este opinia dumneavoastră în legătură cu acest subiect? Și credeți că există capacități disponibile? Mulțumesc. Domnul Van Balen are cuvântul? Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur foarte mult că îl avem alături de noi pe domnul Kloppenhauer și vreau să-i adresez următoarea întrebare. Așa cum a spus, totul se reduce la prioritățile politice. În cazul misiunilor, nu toate sunt egale. Una dintre cele mai importante misiuni ale noastre este misiunea poliției din Afganistan. Uh, atât Uniunea, cât, toate, cât și toate guvernele, cât și parlamentele naționale și Parlamentul European sunt implicate și cu toate acestea, iată că nu am reușit să întrunim numărul de 400 de angajați necesari. În exteriorul cadrului legal și uh, cel financiar, unde găsiți resursele? Uh, acestea presupun că nu sunt de natură birocratică, probleme nu sunt de natură birocratică. Ne puteți spune care sunt problemele și care sunt învățămintele pe care le putem trage pentru misiunile viitoare? Mulțumesc, doamna Lunacek. Mulțumesc. Eu doresc să mă concentrez pentru început pe Kosovo. Eu sunt uh, noul uh, raportor al Parlamentului pentru uh, Kosovo. Am fost acolo săptămâna trecută, am avut ocazia să discut și cu cei de la EULEX cu directorul general și aș vrea să spun că motivul semnării protocolului polițienesc între Eulesc și Serbia a creat anumite probleme pentru Uniunea Europeană prin reprezentanții săi în Kosovo, pentru că uh, Toată lumea spune că uh, comunicarea nu a funcționat foarte bine atunci. EULEX a negociat cu Serbia, guvernul kosovar a fost uh, implicat într-o anumită măsură, deși uh, inițial guvernul a negat că ar fi fost implicat, după care a recunoscut că a făcut-o, însă cred că pe viitor uh, pentru negocierea protocolului VAMAL va fi nevoie de proceduri mult mai transparente și din partea EULEX, pentru că altfel uh, riscăm să pierdem uh, susținătorii misiunii EULEX din Kosovo și uh, riscăm să ne prejudiciem credibilitatea. Care este opinia dumneavoastră în legătură cu acest subiect? Ați discutat subiectul? Ce fel de proceduri aveți în vedere pentru a crește transparența și în cazul EULEX pe viitor? A doua întrebare se referă la misiunea în sine. Avem misiuni uh, civile, dar cred că una dintre problemele cu care ne întâlnim uh, este că odată ce se stabilește pacea într-o anumită măsură, procesul este uh, unul de conciliere în statele în care au existat conflicte. Ce se poate face în acest sens? Verzi au făcut uh, de mult uh, o propunere în legătură cu un corp civil uh, european pentru menținerea păcii. Deci cred că putem face mai mult ca europeni vă gândiți la introducerea unui instrument care să faciliteze procesele de conciliere? Și ultima întrebare se referă la capacitatea de planificare la care s-a referit și colega mea mai devreme. Mă refer la uh, personal, uh, la experți uh, în domeniul justiției, de exemplu, pentru că, în general, e vorba doar de experți în domeniul polițienesc ce aveți de gând să faceți pentru a crește capacitatea în administrația civilă, pentru a incorpora și persoane din alte domenii? Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnul Geller, ultima întrebare. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Doresc să mă refer la întrebarea domnului Van Baren în legătură cu dificultățile de recrutare la ultima noastră ședință. L-am avut uh, de față pe uh, ambasadorul suedez care ne-a vorbit despre contribuțiile aduse de statele membre la aceste misiuni. Aș dori să știu uh, cum putem să facem planificări eficiente, având în vedere aceste inconveniente. Ne puteți da câteva exemple de state care furnizează forțe civile la scară largă, uh, și vă rog să uh, nu ezitați să arătați cu degetul uh, statele care nu au contribuit. În privința provocărilor, uh, ați menționat dificultățile pe care le întâmpinați datorită regulamentelor europene privind achizițiile în domeniul apărării. În ceea ce privește intervenția rapidă, desigur, este dificil să aplicăm regulile europene privind achizițiile publice. Și în trecut uh, au fost probleme cu această procedură. Poate că ar fi bine să folosim acest argument atunci când ne adresăm uh, Comisiei de Control Bugetar. Am avut uh, și întrebări în legătură cu planificarea. Am înțeles că s-a înființat o nouă, o nouă direcție pentru planificarea uh, în uh, privința gestionării crizelor. Înțelegem, că procesul, înțelegem însă că procesul uh, a fost blocat pentru că nu a putut fi numit un director. Poate că ne puteți spune când ne putem aștepta să fie numit un director. Domnule director, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Încep cu Bosnia, cu întrebarea domnului Nicolai ne concentrăm misiunea pe crimă organizată pentru următorii doi ani. Am avut uh, două, trei sarcini, celelalte două sunt uh, reforma polițienească și răspunderea. Reforma polițienească a fost uh, o sarcină bazată politic, un proces foarte dificil din cauza problemelor politice și cred de aceea că trebuie să ne concentrăm pe modul în care ne îndeplinim sarcinile acolo în mod profesional pot să vă spun în legătură cu crima organizată că deși am făcut progrese în combaterea infracționalității, agențiile de aplicare a legii au acum o capacitate pentru a face față infracțiunilor uh, de bază. S-au înființat agenții la nivelul statului care să fie capabile să gestioneze și probleme legate de infracțiuni mai grave. Însă încă se mai pot face îmbunătățiri, de exemplu în domeniul um, falsificării de bani, traficului de carne vie, încă mai au multe lucruri de învățat. Ne concentrăm așadar uh, pe acordarea de asistență în legătură cu infracțiunile mai uh, complexe. Dorim să pregătim această țară să se apropie mai mult de Europa și, indirect, dorim și să îi ajutăm să întrunească condițiile necesare. Deși uh, nu există o legătură directă între dosarul referitor la liberalizarea vizelor și activitățile noastre, există totuși o activitate, o legătură indirectă. În legătură cu celelalte două misiuni la care v-ați referit, um, Congo și Georgia, ambele misiuni au fost extinse până la jumătatea anului 2010 și va trebui să decidem atunci care va fi viitorul lor, în funcție de situația politică de la momentul respectiv. La ora actuală, este greu să mă exprim uh, în legătură cu uh, recomandările pe care le vom face atunci. Însă nu le vom face singuri. Avem uh, și colegi la Secretariatul Consiliului care se ocupă de chestiunile politice și va trebui să ținem cont și de opinia lor și, desigur, de recomandările noii direcții, noului departament despre care v-am vorbit, care, într-adevăr, se ocupă atât de uh, planificarea civilă cât și militară împreună în uh, etapele timpurii ale um, gestionării crizelor. Desigur, însă, atât civil, misiunile civile și militare vor uh, rămâne în lanțuri de comandament separate. Acest lucru nu se va schimba. În legătură cu obiectivele globale civile, am prea puțin de spus în legătură cu acest lucru cu excepția faptului că ele sunt foarte diferite de realitate. Realitatea operațională este cea cu care ne confruntăm în fiecare zi, însă și de aceea trebuie să ne concentrăm pe măsuri care ne pot ajuta să îmbunătățim uh, pe termen scurt recrutarea, situația recrutării de personal. Am discutat uh, îmbunătățirea procedurilor, însă acest lucru depinde după cum am spus, de statele membre și de uh, aranjamentele naționale, modul în care ei pun la dispoziție oameni și de disponibilitatea acestora. Am avut uh, o întrebare referitoare la EUPOL, la domnul Van Baren. Desigur, problema este Afganistanul. NATO întâmpină dificultăți în recrutarea uh, suficientor persoane care să deruleze activitățile militare, activități foarte solicitante și foarte periculoase. Avem acolo și misiuni, poliție, misiuni polițienești care sunt și ele expuse riscurilor. Toate misiunile noastre durează un an Acestea, acesta înseamnă că trebuie să facă sacrificii importante persoanele respective, care trebuie să-și părăsească familiile. Nu am fost primii care ne-am ocupat de pregătirea forțelor polițienești în Afganistan. Au fost și alții care s-au ocupat de acest lucru, care se află încă în Afganistan și își extind activitățile ca urmare a solicitării comunității internaționale. Rolul EUPOL Afganistan uh, este unul important, un efort comun uh, care completează eforturile statelor membre. În alte teatre întâmpinăm mai uh, des situația în care suntem singurul jucător care reprezintă Uniunea Europeană. În Afganistan însă există posibilitatea alegerii unei abordări europene sau uh, unei abordări bilaterale. Există, va, va veni și misiunea de training a NATO, care se va ocupa de uh, același lucru ca și noi în pregătirea polițiștilor din Afganistan. Mai multe țări vor uh, furniza așadar uh, jandarmi uh, Poate că după șase luni lucrurile se vor schimba, însă realitatea va fi că vor fi mai multe state implicate acolo. Poate că nu vom putea atinge numărul de 400 de uh, persoane imediat, dar la un moment dat îl vom atinge. În legătură cu întrebarea domnului Lunacek uh, referitor la Kosovo, ce pot să vă spun mai mult decât uh, știți deja, dar fiindcă ați fost la fața locului? Problema referitoare la consultări. Evident, încercăm să ne consultăm pe cât uh, posibil cu alții. Acest lucru s-a întâmplat uh, în privința protocolului privind poliția, dar uh, autoritățile kosovare au luat după aceea activități independente de noi. Trebuie să facem față și opiniilor care nu sunt neapărat echivalente cu ale noastre. Dacă ne consultăm cu Belgradul, primim opinii diferite decât dacă ne consultăm cu Priștina Așadar, consultarea este întotdeauna bună, dar asta nu înseamnă că rezolvă întotdeauna problema. Trebuie să găsim uh, o formulă de consultare care să funcționeze pentru toate părțile. Pentru că, evident, uh, o variantă care satisface pe deplin o parte, uh, cu siguranță nu va mulțumi cealaltă parte. Trebuie, așadar, să um, fim foarte raționali și foarte precauți în încercarea de a găsi un compromis. Acest uh, protocol polițienesc a fost extrem de politizat în Priștina. Din punctul meu de vedere s-a depășit uh, cu mult limita rezonabilului acest uh, protocol ar trebui să fie salutat de uh, Priștina, însă a fost interpretat ca un atac împotriva suveranităților, ceea ce cred că a fost uh, o uh, interpretare complet greșită a realității. Dar cred că am depășit acest moment și autoritățile din Priștina au spus clar că au depășit și ele momentul. Așadar, continuăm uh, să ne desfășurăm activitatea într-o atmosferă normală. În ceea ce privește întrebarea domnului Gales, uh, contribuția din partea statelor membre, eu uh, aș ezita să încep să arăt cu degetul în acest for. Nu cred că acest, acest lucru ar fi văzut cu ochi buni de toate statele membre. Dar Multe state membre au uh, adus contribuții importante, lucruri pentru care le sunt recunoscător. Uneori, uh, dacă se calculează contribuția pe cap de locuitor, uneori uh, poți identifica o oarecare proporționalitate. Statele mai mari contribuie cu un număr mai mare, cele mai mici cu un număr mai mic, dar, desigur, această medie nu este întotdeauna uh, respectată. În astfel de cazuri încercăm să ne consultăm cu uh, statele respective, încercând să le convingem să contribuie cu uh, un număr mai mare de uh, persoane. Multe state au strategii naționale, deja au investit mult în misiunile noastre, însă Puține din cele 27 de state au uh, strategii naționale bine puse la punct. Unele sunt uh, la jumătatea drumului, altele nu strategii deloc. Vă dați seama că un uh, șef de poliție nu dorește neapărat să rămână fără oameni la nivel local. Aceasta este realitatea cu care ne confruntăm în anumite state. De aceea trebuie să avem în vedere și aranjamentele bugetare uh, care să compenseze uh, faptul că anumite state ne pun la dispoziție oameni care ajută Uniunea Europeană renunțând la ei plan local. În legătură cu uh, achizițiile publice, această chestiune am uh, prezentat-o și eu la legislatura trecută. Rămâne o um, problemă importantă. Pot să vă dau două exemple. Unul este bine cunoscut, misiunea EUPOL în Afganistan a fost întârziată foarte mult din cauza că nu am avut echipamentul necesar. Procedura normală durează de la 6 la 8 luni și dacă personalul se află deja uh, în teatrul de operațiuni și echipamentul nu ajunge, acest lucru desigur dăunează reputației uh, misiunii respective. Acesta nu este decât un uh, exemplu negativ. Un alt exemplu negativ este Georgia. Pentru depăși problema procedurii uh, ce durează de la 6 la 8 luni, Comisia Europeană selectase un um, contractor um, fix, avea un contract cadru cu un singur furnizor care a fost complet uh, incapabil să uh, ne furnizeze echipamentul la momentul în care ne-am avut nevoie. Și deci am avut o problemă extraordinar de gravă în legătură cu furnizarea echipamentului în special în privința echipamentului de comunicare. Acești factori așadar trebuie să fie uh, luați în calcul când revizuim uh, regulamentul privind uh, achizițiile. Trebuie să se țină cont și de securitatea furnizării și securitatea informațiilor. Pentru moment mă opresc aici, domnule președinte. Domnule... Mulțumesc, domnule director, pentru răspunsuri. Sper că vom avea ocazia să vă revedem aici la subcomisia noastră și uh, sper că veți putea să veniți și însoțiți, însoțiți de anumiți șefi de misiune. Cred că colegii ar fi deosebit de interesați să discute cu uh, responsabilul misiunii EULEX și cu șeful misiunii din Afganistan, pentru că aceasta este o preocupare din ce în ce mai importantă pentru noi. Vom pune la punct uh, cum facem exact, dar sperăm în orice caz să reveniți și să discutăm despre aceste două misiuni. Mulțumesc pentru timpul acordat. Bien, nous allons reprendre nos, nos travaux. Je suis très... Haideți să ne reluăm lucrările. Am plăcerea de a iura bun venit domnului Jamie Shea, care este directorul de planning politic de la, de la biroul secretarului general al NATO. Ați avut deja ocazia să mai luați cuvântul la subcomisia aceasta în mandatul precedent și am avut contacte regulate cu NATO Sper că vom continua această bună colaborare, NATO fiind un partener, partener privilegiat al Uniunii Europene în gestionarea crizelor. Cooperarea între organizațiile noastre trebuie să rămână prioritară, în special pe teatrele unde operăm deja împreună, fie că e vorba de Afganistan, despre care am vorbit cu domnul Klompenhauer, sau de alte teatre de operațiuni. Dumneavoastră ați asistat la aceste relații, dar și cunoașteți și foarte bine NATO din interior de mulți ani. Așadar, așteptăm acum lămuriri privitoare la transformarea alianței, la evoluția sa internă și la dezvoltarea relațiilor cu Uniunea Europeană, ca și revizuirea conceptului strategic care ne interesează foarte mult. Deci vă dau cuvântul. Domnule președinte, mulțumesc foarte mult pentru această prezentare. Am să vorbesc în limba mea maternă, engleza, cu accent cockney, dacă nu se supără membrii subcomisiei, pentru că mi se pare că așa voi reuși să spun într-un minut de trei ori mai multe lucruri decât dacă aș vorbi altă limbă, mai ales franceză. Deci mulțumesc mult pentru invitația de a veni aici în această după-amiază. Într-adevăr, nu e prima dată când am plăcerea de a vorbi în fața subcomisiei și îmi aduc foarte bine aminte când am uh, făcut remarcele introductive atunci când Carl von Vorau, președintele anterior, a făcut tot ce a putut ca să apropie NATO și Uniunea Europeană și ca să dea NATO ocazia de a veni aici cât se poate de des pentru a explica ce se întâmplă și pentru a răspunde la întrebările deputaților. Mă bucur că sub conducerea dumneavoastră se uh, continuă de pe acum această tradiție pentru care vă suntem recunoscători. Nu e un secret pentru nimeni că între NATO și UE relația a evoluat și pozitiv și negativ de-a lungul anilor, însă pot să vă spun că Parlamentul European de la bun început a fost în linia întâi a relației cu NATO, întotdeauna ne-a ascultat și a făcut presiuni pentru ca relațiile UE-NATO să fie cât se poate de strânse și vă sunt recunoscător pentru toate acestea și sper că acum, când aveți mulți deputați noi în Parlamentul nou ales, sigur că recunosc și multe figuri familiare în uh, public, însă sper ca noi deputați să știe că ușa NATO este întotdeauna deschisă pentru dumneavoastră. Mi-ați cerut să spun câteva cuvinte despre conceptul strategic, am să o fac, dar mai întâi Voiam să repet un lucru și anume că noi dorim să implicăm Uniunea Europeană cât se poate de strâns în exercițiul nostru de concept strategic, pentru că Uniunea Europeană a dezvoltat deja de două ori strategii de acest gen și dorim să învățăm de la Uniunea Europeană. Nu are rost să reinventăm roata când există deja bune practici în domeniu. Sperăm ca aceste două instituții să se apropie și mai mult știu că Madeline Albright și grupul ei de experți au lucrat foarte mult pentru a căpăta ocazia de a discuta cu dumneavoastră la un anumit moment, să putem discuta și să facem schimb de opinii și, de fapt, să cunoaștem mai bine și munca Parlamentului European. Și am să anticipez, doamna Albright și experții vor veni la Bruxelles la jumătatea lui decembrie. Vor ține legătura cu serviciile dumneavoastră, domnule președinte, ca să aranjăm un randevu. Sigur că dorim ca această dată să corespundă intereselor ambelor părți. Domnule președinte, am constatat că sunteți un individ cu o minte foarte organizată, spre deosebire de mine, pentru că mi-ați adresat deja câteva întrebări, evident în scopul de a mă împiedica să bat câmpii și de a mă obliga să rămân la subiect. Sper că domnul președinte nu va distribui dinainte întrebările și dumneavoastră. M-ați rugat să vorbesc despre doctrina NATO și politica de extindere. În al doilea rând să spun cum stăm cu misiunile din Afganistan și cu uh, pirateria din Golful Adan și apoi care sunt uh, forțele militare ale NATO, dacă acestea sunt uh, comune sau sunt, vin din partea statelor membre cum stăm în relația cu Rusia, evident un subiect foarte obișnuit și evident că trebuie să vorbesc și despre statutul uh, relațiilor UE-NATO. Evident, eu sunt dovada cea mai bună că totul merge bine pentru că mă aflu aici. Iată foarte multe subiecte diferite. Eu știu că deputaților le place să vorbească, dar și să asculte. Și am să trec prin toate acestea cât de bine pot și după aceea, desigur, îmi puteți adresa orice întrebare doriți și eu am să fac tot ce pot ca să vă răspund. Mai întâi, doctrina NATO. Experții se întâlnesc ca să discute despre viitorul alianței și concepte și eu nu cred că mandatul lor este să uh, reclădească NATO de la zero, pentru că mie mi se pare că nu are rost să se facă așa ceva, o nouă organizație pentru secolul 21. Eu cred că la fel ca Uniunea Europeană și ca orice altă organizație internațională, NATO se transformă de vreo 20 de ani încoace. Și eu cred că modul în care se autodefinește la ora actuală este uh, acceptabil pentru toți membrii. De aceea, statele membre ale Alianței nu doresc să vadă schimbări fundamentale. Întrebarea este cum putem face ca structurile existente să funcționeze mai bine și să rezolvăm problemele mai eficient. În niciun caz nu ne dorim să construim o nouă alianță. Și ce vreau să spun cu asta? În primul rând, există un consens referitor la articolul 5, apărarea colectivă, care rămâne principala misiune a NATO. La ora actuală nu există nicio amenințare vizibilă care să activeze mâine articolul 5 în domeniul apărării teritoriale, dar asta nu înseamnă că el este mai puțin important pentru statele membre. În lumea de astăzi trebuie să anticipăm amenințările și am fost surprinși de ce s-a întâmplat în ultimii 20 de ani, de exemplu. De aceea, cred că exercițiul de concept strategic va reafirma înainte de toate că uh, articolul 5 este principala misiune a NATO și că nu trebuie să luăm în serios numai înscris, ci chiar să fim pregătiți în ceea ce privește planificarea de apărare și dezvoltarea de forțe militare ca să putem pune articolul 5 în aplicare dacă va fi vreodată cazul. Deci, dacă dați drumul la televizor și vedeți NATO în Afganistan, NATO în Iran, în Africa, uh, sau uh, în Golful Adan, așa cum vedeți și Uniunea Europeană, de altfel în multe dintre aceste locuri, nu trebuie să fiți ispitiți să credeți că NATO nu mai este o organizație uh, europeană și că a migrat spre statutul de uh, alianță globală. Noi în niciun caz nu ne dorim așa ceva. Noi dorim să putem acționa la nivel global acolo unde interesele aliaților o cer Însă, zona de interes euroatlantică a alianței rămâne valabilă. În al doilea rând, nu văd uh, la orizont că niciun stat membru ar dori să devieze de la principiul consensului. Deciziile se iau de către toți aliații în comun. NATO se implică în misiuni din ce în ce mai periculoase. Afganistan a provocat victime mult mai multe decât în orice altă misiune NATO. Ideea este că fiecare stat are prerogativele de a decide cu privire la aceste misiuni și nu poate fi obligat să trimită soldați în zone de conflict dacă nu dorește. Cred că acest lucru devine mai important acum decât niciodată. Și e bine pentru NATO. Înseamnă că dezbaterile sunt foarte dificile, desigur, pentru că toată lumea trebuie să fie de acord înainte de a se lua o decizie. Dar acest lucru înseamnă că după ce se iau aceste decizii, consensul rămâne valabil. Statele consideră sigur că trebuie să fie consultate pe deplin înainte de a-și da acordul și astfel nu sunt niciodată tentate să-și retragă forțele dintr-o misiune în curs de desfășurare. Cred că veți vedea în Afganistan cât de mult au rămas aliații pe teren, cât de mult s-au implicat. La acum două zile s-a zis la Washington că 23 din cei 28 de aliați au uh, pierdut vieți omenești în Afganistan până acum. Iată cât de limpede se aplică principiul solidarității. Și solidaritatea nu poate exista fără consens. Cele două sunt strâns legate. Și nu există nicio derogare de aici. Ideea principală este că ușa de la NATO rămâne deschisă. Eu prevăd noi extindere ale alianței în viitor. Ne-am luat angajamente, după cum ați constatat, față de Ucraina și Georgia, care vor intra în NATO în viitor. Avem planuri de acțiune de intrare în NATO a Republicii Iugoslave a Macedoniei, foste Republicii Iugoslave, care este pe cale de a deveni membru complet după rezolvarea unor probleme bilaterale. Mai multe state din Balcan, de exemplu Muntenegru și Bosnia, care ar dori și ele să înceapă procesul de aderare. Sunt mulți candidați reali și potențiali în zona europeană. Sigur că nu pot să intre în NATO înainte de a fi pregătite și înainte de a fi și organizația gata să-i primească. Însă dinamica extinderii va rămâne valabilă și se va reafirma. În ceea ce privește doctrina, eu am prevăzut că NATO va fi, în esență, o organizație uh, care aduce, a cărei valoare adăugată pentru comunitatea internațională este posibilitatea de a desfășura forțe militare. Nu avem de gând să devenim o agenție pentru afaceri civile. Noi nu dorim să repetăm ceea ce face deja Uniunea Europeană în domeniul ajutorului umanitar, în domeniul polițienesc și așa mai departe. Voi reveni imediat. Sigur că dorim să fim parteneri cu Uniunea Europeană pentru a avea acces la toate aceste uh, fonduri până la urmă toate aceste active, însă în niciun caz nu este un răspuns ca NATO să repete toate acestea. Fa trebuie să facă fiecare lucrul la care se pricepe și să acționeze în domeniul în care aduce valoare adăugată. Și domeniul nostru de predilecție este acțiunea militară. Sigur că trebuie să o diversificăm, Asta s-a și întâmplat în moduri de neimaginat pentru părinții noștri fondatori. Ați văzut în doar câțiva ani un spectru foarte larg de operațiuni diferite. Am uh, făcut operațiuni navale în Barbados, în, am făcut training, reforma sectorului securității, am făcut o forță de reacție a NATO la ajutorul umanitar în Kashmir în 2006. Am avut misiuni pe scară largă de implementare a păcii în Kosovo, în Bosnia și, sigur, și în Afganistan. Deci trebuie să ne folosim forța militară în moduri cât mai versatile, însă, în esență, rolul NATO va rămâne desfășurarea de forțe militare. Acolo unde o cere interesul aliaților și unde putem aduce o contribuție însemnată la stabilitate și la pace. Aceasta este doctrina NATO și politica de extindere. Cea de-a doua întrebare, parcă sunt la examen. Cum mă descurc până acum? Am nota opt. Deci, în al doilea rând, cum rămâne cu misiunea din Afganistan și cu pirateria? Afganistan, să fim sinceri, nimeni din NATO nu o să vă zică că această misiune nu este una extrem de dificilă, care durează mult mai mult decât s-ar fi crezut atunci când NATO a trimis prima dată trupe în Kabul în 2003. Suntem confruntați cu provocări importante. Sunt rebeliuni foarte primejdioase, acolo trebuie să facem simultan mai multe operațiuni și trebuie să ne extindem și către Pakistan și alți, alte state vecine care trebuie să ne ajute în stabilizarea zonei. Avem nevoie de resurse foarte mari care cresc pentru că trebuie să pregătim armata afgană, armata națională și poliția afgană. Și trebuie să ne descurcăm să dezvoltăm o abordare completă, cuprinzătoare, împreună cu ceilalți actori internaționali. Sigur că Uniunea Europeană joacă și ea un rol pentru care și ea misiunea ei în Afganistan pe formarea poliției, ceea ce este vital, pentru a umple vidul de securitate în orașe și la țară. Trebuie să cuprinzătoare, asta nu e doar o mantra pe care o repetă toată lumea, ci ceva care se aplică pe teren. Organizațiile internaționale trebuie să-și stabilească priorități comune, să se sprijine unele pe altele, să desfășoare operațiuni comune și așa mai departe. Probabil că mi-ați, putea spune că ar fi bine dacă am avea un program mare de training și o abordare cuprinzătoare care să fi funcționat deja din 2003 și până acum. Și că e cam târziu să începem abia acum, în, când se fac toate revizuirile și valorile strategice. Însă suntem unde suntem. NATO a găsit o singură strategie valabilă și anume afganizarea. Aceasta a fost o soluție pentru a pentru a oferi autorităților afgane posibilitatea de a oferi securitate și stabilitate. Ministrii apărării, când se întâlnesc la Bratislava peste două zile, vor discuta despre uh, tranziția de faza a patra. Nu știu dacă se va întâmpla prea curând, dar cel puțin noi avem o strategie de ieșire viabilă. Deci nu confundați ieșirea cu strategia de ieșire. Uh, Asta e, trece prin programul de training, dar toți trebuie să recunoaștem adevărul. Toate statele implicate trebuie să recunoască că ieșirea din Afganistan implică mult mai multe resurse decât se credea. Cu cât dorim să plecăm mai repede de acolo, cu atât mai multe resurse trebuie să acordăm acestei misiuni ca să fim utili și să-i ajutăm pe afgani să-și sporească guvernanța. Cred că trebuie să amintim opiniei publice de ce această misiune este importantă și care ar fi consecințele dacă ar fi să ne retragem, lăsându-i pe taliban să recucerească puterea la Kabul, așa cum se întâmpla înainte de 2001. Pirateria Sigur că aceasta nu este o responsabilitate a NATO la același nivel cu Afganistanul, pentru că în piraterie sunt implicați mulți uh, actori în Golful Aden și există o misiune, misiunea Atalanta, care s-a prelungit cu încă un an, ca și o misiune care are mult mai multe resurse decât NATO în ceea ce privește informațiile, activele și aranjamentele juridice cu state cum este Kenya, care se ocupă de uh, pirații capturați. Deci NATO în niciun caz nu dorește să înlocuiască acolo Uniunea Europeană, ci să aibă un rol uh, complementar. Eu cred că pirateria a fost un exemplu interesant de cum pot coopera Uniunea Europeană și NATO. Pentru că a fost prima dată când am avut un sediu comun la Norfolk, în uh, Marea Britanie comandantul uh, NATO a stat uh, la biroul vecin față de comandantul britanic al operațiunii Uniunii Europene. Un cuvânt despre piraterie. Cred că este ca principiu general foarte important, principiu general în relațiile UE-NATO, deci foarte important să nu uh, ne concurăm pentru aceleași nave să nu ne dublăm eforturile. E foarte important să nu uh, ne luăm pâinea de la gură unii altora, mai ales în privința navelor acestora și a activelor care nu sunt uh, prea abundente. Ați uh, văzut că au fost operațiuni navale recent și știți că ceea ce facem unii și alții trebuie să fie complementar. Întrebarea a treia care sunt forțele? E bine, Uniunea Europeană nu are suficiente și nici noi nu avem suficiente. Asta e. Am prevăzut um, operațiuni cum ar fi UE în Ciad sau NATO în Afganistan, că aceleași deficiențe apar în um, ambele instituții. Nu avem avioane, nu avem elicoptere, nu avem sisteme de recunoaștere prin satelit, nu avem informații, nu avem unități de inginerie. Avem uh, procese de a patra generație prea lente, a, aranjamentele de finanțare sunt dificile și astfel nu se obțin forțele necesare. Criza financiară a afectat și ea bugetele respective și nu ne mai permitem ca în trecut luxul de a irosi resursele pe care le avem. NATO și Uniunea Europeană suferă ambele de faptul că multe dintre forțele noastre nu pot fi desfășurate Vă amintiți că fostul secretar general al NATO menționa anumite statistici legate de un procent foarte mic de forțe europene care sunt uh, formate și echipate și gata de desfășurare. Și foarte multe au încă mm, arme de pe vremea războiului rece sau infrastructură excesivă de care nu avem nevoie. Lord George Robertson a plecat de mult de la Bruxelles însă analiza sa este încă perfect valabilă și astăzi. Avem nevoie la ambele organizații să facem două lucruri. Unu, să ne asigurăm că statele membre, atunci când își planifică programele naționale de apărare, respectă cerințele UE și NATO. Asta odată. Și în al doilea rând trebuie să căutăm sinergii, trebuie să nu ne duplicăm programele de cercetare și dezvoltare și să căutăm domenii unde putem face economii cooperând. Un exemplu practic, formarea grupurilor tactice a Uniunii Europene putea fi făcută în cooperare cu forța de reacție NATO. Asta fără să se piardă niciun pic din independența fiecărei instituții de a-și folosi forțele cum consideră că este bine, însă exercițiile și antrenamentele se puteau face împreună. Și trebuie să ne asigurăm că forțele pe care le avem sunt complet disponibile pentru ambele organizații chiar dacă rămân sub controlul nominal al uneia dintre ele. De exemplu, NATO a beneficiat de două ori de Eurocor. Sediul lor central ne-a comandat operațiunile. Job, Job de Hub Schaefer a făcut o propunere ca NATO să fie pregătit să își pună la dispoziție activele de transport maritim pentru operațiunile UE Finlanda, Suedia, care nu sunt în NATO, participă deja la C-17, la consorțiul C-17. Deci suntem gata să cooperăm cu toții. Cred că este un domeniu unde există multe posibilități de cooperare UE-NATO, pentru că încercăm să dezvoltăm forțe comune și uh, rentabile. Altceva, ce mai este? Rusia. Mergem mai departe. Cred că mulți dintre dumneavoastră, mai ales la Bruxelles, l-au uh, ascultat pe secretarul general Rasmussen, care a vorbit săptămâna trecută și, într-adevăr, când veneam acum aici, avea uh, loc o reuniune NATO-Rusia la sediul NATO. Sigur că ne dorim o relație bună cu Rusia. Și unul dintre lucrurile pe care le putem regreta pe măsură ce ne apropiem de cea de-a doua aniversare a căderii zidului de la Berlin, care va avea loc peste câteva săptămâni, este faptul că atât de multe dintre visurile noastre s-au uh, împlinit din 98 încoace, din 89 încoace, uh, Europa s-a reîntregit, însă Rusia nu este o țară care este mulțumită de relația sa cu NATO sau chiar cu Europa în general. Nu avem încă un sistem de securitate în Europa în care Rusia să se simtă bine. Mai sunt multe de făcut în această relație și cred că cea, 20, cea de-a 20 -a aniversare a căderii zidului este un fel de stimulent ca să ne gândim la ce putem face acum ca să ne apropiem de Rusia. ar fi un lucru bun pentru NATO, pentru că Rusia ne-ar ajuta să rezolvăm probleme ca aprovizionarea cu energie, proliferarea, combaterea terorismului. NATO are nevoie de Rusia în toate aceste domenii. Am constatat aceasta negociind rutele de tranzit pentru aprovizionarea trupelor din Afganistan. Colaborarea cu Rusia ne ajută și trebuie să o continuăm. Însă, însă, acestea nu, după cum a spus domnul secretar general Rasmussen, când a spus clar Rusiei că uh, trebuie să putem spune și când nu suntem de acord. Deci NATO trebuie să aibă această forță, e cât se poate de matur. Trebuie să avem un proces în care un dezacord să nu blocheze total relația timp de câteva luni, așa cum s-a mai întâmplat. Uh, Trebuie să putem continua să cooperăm în anumite domenii și să ne păstrăm dezacordurile în alte domenii. Rusia își poate să exprime oricând ce nu îi convine la NATO, deci este o relație reciprocă. Trebuie să vedem cum ne putem concentra pe aspectele pozitive și nu întotdeauna pe cele negative. Sincer, cred că trebuie să se găsească un anumit acord prin intermediul căruia să asigurăm pe ruși că noi le răspundem la temerile despre securitatea europeană și că nu îi ignorăm. Acesta ar fi așa numitul plan Medvedev pentru un nou tratat de securitate cu Europa. Nu trebuie să pretindem că Europa este o treabă încheiată. Trebuie să răspundem la preocupările lor pentru că sunt legitime și trebuie să vedem cum îi putem liniști. Însă, în schimb, Rusia ar fi mai pregătită să uh, intre într-o cooperare practică cu NATO, de exemplu în domeniul pirateriei, ale operațiunilor de salvare pe mare, terorism, sectoare în care putem obține beneficii reciproce. Secretarul general s-a întâlnit cu domnul Lavrov la New York și rușii au fost mulțumiți de unele dintre ideile prezentate. Cooperare în Afganistan, în domeniul apărării uh, aeriene, trebuie să vedem în ce domenii suntem de acord și în ce domenii nu și vom progresa în următoarele luni. Relațiile UE-NATO Aveți mai multe ore la dispoziție? Vreți să vă prezint versiunea lungă sau pe cea scurtă? E clar că doriți uh, prezentarea scurtă. Am să fac tot ce pot, pentru că este un subiect foarte complex. Pe scurt, cred că avem acum o șansă de a apropia mult mai mult Uniunea Europeană și NATO. Nu vorbim despre fuziune, nu vorbim despre obținerea unei instituții unice, sigur că nu. Fiecare are activitățile ei specifice, Uniunea Europeană e foarte diferită de NATO, nu încape nicio îndoială. Uniunea Europeană merge mult dincolo de securitate, NATO se axează pe securitate, însă cele două sunt totuși foarte apropiate. Vorbesc în nume propriu, dar sper că ca și mulți dintre dumneavoastră, dacă nu cumva ca toți dintre dumneavoastră, că tratatul de la Lisabona va fi ratificat și va intra în vigoare. Cred că asta ar da Uniunii Europene noi instrumente în domeniul politicii externe de securitate comună. Astfel, Uniunea Europeană va putea să trateze cu NATO diplomatic în sens birocratic și Uniunea Europeană va căpăta uh, mai multă siguranță pentru că se va considera că nu mai e nevoie de reforme interne și va putea să privească spre exterior cu o nouă energie. Franța, după cum știți, s-a reîntors în structurile integrate militare ale NATO și asta înseamnă că niciun stat NATO la ora actuală nu uh, constată nicio incompatibilitate între o Europa puternică și o, o alianță nord-atlantică puternică cele două nu se exclud și avem nevoie de amândouă, ceea ce este o mare șansă până la urmă. Trebuie să nu uităm astăzi că unul dintre comandanții militari ai NATO cei mai importanți este acum un general de, din forțele aeriene franceze. Acum când Uniunea Europeană ezită în domeniul PESC, iată că multe s-au rezolvat pe plan american. E clar, din punctul de vedere al administrației Obama, că o Uniune Europeană slabă este un punct slab pentru NATO, punct. NATO trebuie să fie puternic și cu cât mai puternică este Uniunea Europeană, cu atât mai bine este pentru securitatea globală. Ce vreau eu să spun indiferent de dezbaterile din trecut și anume dacă o Europa puternică ar însemna sfârșitul alianței, nu sunt justificate. E clar că nu va fi așa. Nu se teme nimeni că vom rămâne fără uh, loc de muncă în domeniul securității. Nu se pune problema cum mai găsesc eu altceva de făcut. Avem multe de făcut. Sunt incredibil de multe cereri și este o diviziune implicită a sarcinilor. Uh, Sigur că în cadrul NATO se consideră că poate Statele Unite sunt mai potrivite pentru operațiuni grele ca cele din Afganistan sau din 95 din Bosnia și Uniunea Europeană are multe competențe în interfața militară civilă, de exemplu, ceea ce înseamnă că își poate asuma anumite misiuni cu succes. Nu, cred că trebuie să o luăm uh, acum pe calea definițiilor și pentru că Uniunea Europeană oricum va evolua și diviziunile nu vor rămâne valabile multă vreme. Cred că diplomații au suficient bun simț ca și liderii politice politici ca să identifice repede ce organizație trebuie să preia conducerea și în acest caz cealaltă organizație trebuie să fie constructivă și să o sprijine pe cea care conduce. Cei de aici, de la Bruxelles, au uh, tendința de a organiza tot felul de seminarii și conferințe pe tema UE, NATO. Eu cred că, în orice caz, ne vom îndrepta în direcția cea bună. Ce putem face în viitorul foarte apropiat? În primul rând, trebuie să recunoaștem că Berlin Plus și pentru membrii noi din subcomisie, îmi cer scuze, nu pot să evit jargonul, însă acordurile Berlin Plus sunt prea constrângătoare. Aceasta este o idee că Uniunea Europeană să împrumute forțele NATO pentru propriile misiuni în locuri diferite decât ale NATO. Unii sunt aici, alții acolo. Dar nu asta s-a și întâmplat. Cel mai adesea, ne-am trezit în aceleași locuri. Golful Aden, de exemplu, pirateria, Africa, asistența pentru Uniunea Africană, Kosovo, Bosnia. De aceea avem nevoie de un acord care să țină cont de faptul că trebuie să ne consultăm acolo unde ne aflăm în același loc, chiar dacă facem alte lucruri. Uniunea Europeană se ocupă de poliție și NATO de armată, de exemplu. Nu trebuie să ajungem la o situație în care să ne consultăm numai asupra Bosniei, pentru că Bosnia e singura misiune Berlin Plus chiar la nivel neoficial. Trebuie să discutăm frecvent despre regiunile unde suntem angajați și unii și alții. În al doilea rând, avem nevoie de contacte mai regulate între înaltul reprezentant, Javier Solana, și secretarul general al NATO. Sigur că ei se întâlnesc, dar avem nevoie de o abordare mai sistematică de împărtășirea de informații, de analize, decizii cu privire la ordinea de zi. Franța, în timpul președinției franceze, a propus un grup de nivel înalt care a fost preluat ca idee de președinția suedeză și eu sper să putem face toate acestea. Un contact regulat la nivel înalt, oficial. În al treilea rând, pe măsură ce Uniunea Europeană capătă mai multă experiență în domeniul operațiunilor, noi la NATO trebuie să ascultăm mai mult, să vedem ce concluzii ați tras din operațiunile voastre. Este foarte important, mai ales pentru că aveți o um, abordare cuprinzătoare. S-a făcut o propunere ca Uniunea Europeană să informeze NATO cu privire la operațiunea Atalanta. Eu salut această inițiativă și în al patrulea rând avem nevoie de mai multă sinergie în privința forțelor. Trebuie să cooperăm, să ne asigurăm că dacă o, uh, una dintre organizații are un proiect bun, cealaltă organizație nu dă și ea banii pe același lucru, duplicând eforturile. Trebuie să mergem mai departe de schimbul de informații, trebuie să cooperăm realmente. Asta aș dori eu să văd. Și în ultimul rând, văd că n-ați adormit încă, din fericire, conceptul strategic. Acesta este lucrul de care îmi vine cel mai greu să vorbesc. Poate vă va surprinde, pentru că ține de responsabilitățile mele. Însă grupul abia acum începe. Nu știu exact ce uh, vor ce concluzii vor trage, știu însă că trebuie să-și încheie activitatea până în mai 2010. Poate că va fi mai ușor să vin aici peste trei luni, după ce vom avea discuții mai serioase și să vă spun cum stau lucrurile. Cred că însă sunt cinci lucruri pe care vor trebui să se concentreze experții. Pe scurt, pentru că știu că vreți să treceți la întrebări. 1. Echilibrul între articolul 5 și non-articolul 5. Cum facem ca NATO să realizeze la nivel politic un echilibru între cererile de apărare ale teritoriilor din Europa, de acasă, Jeffrey Van Orden spune foarte des, că trebuie să, se, să fie apărat castelul din interiorul castelului și celălalt, celălalt lucru ar fi trimiterea de forțe dincolo, la kilometri distanță de castel. Deci, unii aliați pun accentul pe una dintre acțiuni, ceilalți pe cealaltă. Nu este o contradicție neapărat între cele două, dar trebuie să evităm ca în alianță să se ajungă ca un grup să investească în apărare statică și regională, iar celălalt grup să pună accentul pe forțe de expediție, pe transport, pe echipamente mobile de apărare și așa mai departe. În niciun caz, alianța e una, avem nevoie de un concept unic. În al doilea rând, parteneriatul NATO a avut mare succes pentru că acționează cu parteneri și ați fi uimiți să aflați care sunt unii dintre ei. Sigur că statele din Europa Centrală și de Est dar statele din Golf, din ce mai mult din Africa de Nord. Avem 20 de state non-NATO, inclusiv Australia, Noua Zeelandă, Singapore, care ne asistă în misiunile chiar din Afganistan. NATO nu e o organizație globală, dar nu ar putea să opereze la nivel global fără acești parteneri. Tot ce facem necesită zboruri, tranzit, baze temporare și așa mai departe. Dar cum face NATO ca să mențină aceste relații atât de multe și fiecare cu cerințe politice specifice? Cum facem ca să nu le dăm impresia că uh, îi luăm de buni sau că le cerem contribuția și chiar suferă victime, dar uh, în schimb nu au dreptul să-și spună cuvântul în NATO prin consultări, prin luarea deciziilor? Cred că trebuie să acordăm atenție acestor aspecte pentru că unele dintre mecanismele pe care le-am dezvoltat în anii 90, cum ar fi Parteneriatul pentru Pace sau Consiliul Parteneriatul Euroatlantic, de exemplu, sau un parteneriat al Europei Centrale, s-au concentrat pe extindere, dar nu este valabil și pentru parteneriatele globale din secolul 21. Nu trebuie să ne pierdem relațiile acestea pentru că ar fi foarte greu să le reînnodăm. În al treilea rând, standardele. Cred că există o diferență între NATO și Uniunea Europeană în multe domenii, dar mai ales într-unul. NATO nu s-a prea implicat în dezbaterea despre norme și standarde în securitatea internațională. Noi ne-am concentrat pe reacțiile la ce s-a întâmplat, ceea ce sigur trebuie făcut. Dar cei care urmăresc dezbaterea despre securitate știu că în ultimii zece ani au crescut foarte mult aspectele normative, tratate de control al armelor, uh, convenții privind minele antipersonal, convenții privind tribunalele penale, inițiativa de neproliferare regulile ONU privind terorismul sau armele de distrugere în masă. Și dacă ne dorim securitate în secolul 21, nu putem să stăm cu brațele încrucișate și să așteptăm să fim atacați. Trebuie să creăm reguli, să includem China, India, noi actori, să ne asigurăm că tratatul de neproliferare nu se fragmentează în mai. Armele pe care trebuie să facem un echilibru între armele pe care le avem și armele pe care nu ne dorim să le aibă ceilalți. Uniunea Europeană a preluat multe dintre acestea, la fel și ONU. Și cred că NATO trebuie să decide dacă va uh, intra pe teren sau dacă va aștepta și va reacționa doar ca până acum. Avem o atitudine cuprinzătoare, ceea ce este grozav, dar o astfel de atitudine nu produce neapărat și o abordare cuprinzătoare. Nu e la fel cum nu e suficient uh, să-ți dorești să fii bogat ca să și fii bogat. Nu trebuie să tot repetăm uh, cuvintele magice sperând că geniul, spiritul va ieși din lampă. Trebuie să vedem cum cooperăm cu organizațiile internaționale. Și după cum am mai spus, trebuie să vedem cum ne putem asigura că sistemul poate să desfășoare forțele pentru un spectru mai larg de misiuni din ce în ce mai solicitante. Cred că următoarele luni vor fi ocupate vor fi foarte active pentru experții care vor studia toate acestea. NATO se confruntă cu multe provocări, are și multe avantaje. Există, sigur, o mare diferență între cele două. Trebuie să învățăm să ne folosim de avantaje ca să răspundem provocărilor. Și toate acestea vor trebui rezolvate în următorul an. Cred că am vorbit cam mult, îmi cer scuze dacă este cazul. Uh, dar uh, cel puțin cred că am stârnit un interes care se va reflecta în întrebările numeroase. Mulțumesc! Euh, Mulțumesc foarte mult! Până la urmă, nu-mi pare rău că v-am pus uh, mai multe întrebări, pentru că în felul acesta ați răspuns uh, foarte precis și pertinent și în felul acesta nici nu vom depăși timpul alocat reuniunii și deci intervenții nu vor trebui să rămână peste program. Am apreciat foarte mult observațiile cu privire la relația între Uniunea Europeană și NATO. Îmi pare rău că unii colegi de-ai noștri nu au fost prezenți pentru a, auzi părerea dumneavoastră despre această abordare non-teologică care ar trebui să uh, fie dezvoltată. Dau acum cuvântul colegilor mei pentru o serie de șase întrebări. Domnul Svoboda mai întâi. Mulțumesc, domnule președinte. Ca întotdeauna, discursul noastră a fost foarte elocvent și interesant. S-ar putea face multe observații. Aș vrea, în primul rând, să spun că ne-am bucurat să avem cooperări, o cooperare strânsă cu grupul care planifică noua strategie a NATO. Poate că aceasta ne-a furnizat și idei pentru raport. Este foarte important. În al doilea rând, în ceea ce privește Rusia, uh, secretarul general NATO a făcut un discurs uh, foarte curajos. Ne-am uh, întâlnit la Moscova și rezultatele au fost pozitive. Este mai ușor pentru ruși să spună că, uitați, nu ne, nu ne vor, decât să facem pași în direcția Rusiei. Nu este ușor pentru Obama, Rasmussen și așa mai departe. Întotdeauna când am discutat uh, un plan uh, cu Medvedev, s-a spus că nu este un plan real, ci este o dorință de dialog. Ați vorbit despre extinderea NATO, inclusiv uh, problema Ucrainei și Georgiei. Acestea fac parte din dialogul cu Rusia sau considerați că nu uh, sunt de discutat cu Rusia? Pentru că extinderea la țările la, aflate la granița Rusiei ar trebui să facă față din, parte din acest dialog. Domnul Galer. Mulțumesc foarte mult pentru prezentarea dumneavoastră introductivă și aș vrea să mă focalizez pe relația dintre NATO și Uniunea Europeană și eu cred că nu ar trebui să fim ideologici, ci uh, pragmatici exemplu, în ceea ce privește misiunea Atalanta din Somalia, Uniunea Europeană a fost uh, prima forță aflată pe teren, a început să se ocupe de probleme, după care am asistat și la desfășurarea forțelor NATO. Este un exemplu care arată cum s-ar putea coordona mai bine cele două organizații pentru ca ele să nu facă o muncă paralelă și pentru ca una să nu fie geloasă pe cealaltă, oricare ar fi motivațiile. S-a menționat uh, capacitatea civilă și militară a Uniunii Europene și uh, uh, lipsa NATO, lacunele NATO din acest punct de vedere. În Afganistan, NATO încearcă să dezvolte o capacitate civilă într-o oarecare măsură. Secretarul general Erasmussen, într-o conferință de presă, într-una dintre conferințele de presă lunare, spunea ceva ce poate fi interpretat. Există un potențial enorm de cooperare între NATO și Uniunea Europeană dacă putem coordona puterea militară și angajamentul transatlantic al NATO cu Uh, resursele financiare și civile ale Uniunii Europene, gândiți-vă câte multe schimbări pozitive am putea face. Astfel, întrevede secretarul general la Diviziunea Muncii noi să furnizăm resursele financiare și NATO să se ocupe de aspectele militare? Uniunea Europeană ar putea angaja NATO Uh, pentru a face treaba în acest caz. Probabil că nu la așa ceva se gândea secretarul general, însă deci poate ați putea comenta. Mulțumesc, domnul Van Bell. Aș vrea să vă pun următoarea întrebare. Dacă ne uităm la obiectul de activitate al NATO, vedem că NATO coagulează Statele Unite, uh, Canada și în altă țară au o linie de comandă unită și așa mai departe. Ar trebui să ne întrebăm dacă operațiunea din Afganistan, ISAF, ar trebui să fie considerată un succes sau un eșec al NATO. Dacă suntem în afara regiunii, ar trebui să folosim poate numai procedurile uh, și materialul și să avem o coaliție. Pentru că dacă această coaliție nu are succes în Afganistan, aceasta nu dăunează NATO. Mai mulți miniștri au considerat că eșecul în Afganistan este, se datorează uh, organizației NATO. Doamna Lizin. Aș vrea, în primul rând, să vă mulțumesc pentru prezentarea foarte completă. La un moment dat ați spus că conceptul cooperării civile și militare joacă un rol mai puțin important printre opțiunile de viitor ale NATO. Vă veți axa pe capacitățile militare. Înainte acestei reuniuni însă am citit niște documente, inclusiv uh, un document uh, redactat de cinci generale ai NATO, vă pot uh, trimite la sursă, în care vorbesc despre o abordare globală. Abordarea globală folosită în dimensiunea civilă și militară și au afirmat că îi vor acorda uh, prioritate maximă în carul NATO. Poate ne puteți uh, spune dacă nu e vorba despre o contradicție aici. Apoi aș vrea să spun, să vă întreb dacă nu credeți că Berlin Plus a fost prea restrictiv. Impresia mea în ceea ce privește Berlin Plus este că a adoptat o viziune constructivă în privința cooperării NATO-Uniunea Europeană. Berlin Plus a subliniat importanța cooperării între uh, latura civilă și cea militară și poate că ați putea comenta. Și un alt aspect uh, în privința căruia aș dori comentarii este acela al uh, schimbărilor instituționale. Există două lucruri care mă preocupă. Chestiunea consensului, în primul rând, întotdeauna a fost uh, esențială această chestiune în istoria NATO. S-a propus ca acele țări care nu participă la operațiunile NATO să aibă un cuvânt mai mic de spus și cred că acest lucru ar avea implicații mari pentru țările mici din NATO aceste, cuvinte ar, aceste țări au, ar avea o influență mai mică în NATO, în timp ce ar acoperi chiar în mai mare măsură costurile. Poate că puteți uh, spune câteva cuvinte despre acest lucru. În calitate de deputată europeană, mă interesează opinia statelor mici din NATO în legătură cu aceste eventuale schimbări. Și, în sfârșit, Aș vrea să salut prezența dumneavoastră aici, în această dupămasă. Pe viitor aș uh, dori să constat o mai mare deschidere în ceea ce vește procesul de planificare strategică a NATO și, uh, și Parlamentul European ar putea juca un rol mai important aici. A fost foarte interesant să vă ascult Aș vrea să spun două lucruri și să vă întreb două lucruri. Vorbeați despre Afganistan și spuneați că pentru a ieși din Afganistan e nevoie de mult mai multe resurse. În ultimele săptămâni și luni s-a discutat foarte mult în mass media și uh, există discuții și în jurul președintelui Obama și în țările Uniunii Europene, discuții cu privire la faptul că poate că ar trebui să uh, se facă o retragere. Întrebarea mea este dacă în NATO se vorbește despre faptul că cauza este pierdută în Afganistan și dacă există voci care spun că NATO s-ar, a trebuit să se retragă destul de repede, pentru că în uh, Statele Unite publicul înce- începe să fie ezitant. Eu nu cred că Occidentul a trebuit să se retragă acum, dar cred că trebuie să se poartă o discuție cu privire la strategiile care trebuie susținute. Oare nu ar fi cazul să acordăm mai mult sprijin civil uh, și economic? Există discuții în NATO pe această temă? Apoi, menționați diferențele dintre NATO și Uniunea Europeană și sigur că sunt multe, chiar mai multe decât uh, ați menționat dumneavoastră. Eu uh, vin dintr-o țară neutră, uh, una dintre cele șase țări nealiniate. Neutră nu în sensul că este împotriva NATO, Însă, cred că aceste țări au un rol. Unii spuneau că uh, Uniunea Europeană și Statele Unite sunt în centrul NATO. Eu cred că este important că există țări neutre și nealiniate în Uniunea Europeană, pentru că acestea impulsionează Uniunea Europeană să facă mai multe pentru prevenția conflictelor și dacă tratatul de la Lisabona intră în vigoare, va spori dimensiunea externă a Uniunii Europene și aceste țări pledează de asemenea pentru sporirea elementului civil. Deci sublinează că există țări care nu aparțin uh, organizației NATO și este important, dacă și cooperarea cu NATO este importantă. Mulțumesc, domnul Galtieri. Mulțumesc. Îi mulțumesc uh, și eu, domnului director, pentru discursul introductiv excelent și pentru observațiile pe care le-a făcut în ceea ce privește relația dintre Uniunea Europeană și NATO. Cred că Parlamentul European va dori să continue dialogul, mai ales uh, în vederea reformei strategice. Aș vrea să abordez problema apărării antirachetă, având în vedere noile proiecte ale administrației americane. Secretarul uh, general Rasmussen, în discursul său de la Moscova, a făcut uh, referire la posibilitatea ca NATO și uh, Rusia, a, a făcut referire la posibilitățile pe care le-au NATO și Rusia. S-au delimitat anumite aspecte americane. Aș vrea să știu mai multe în ceea ce privește rolul NATO în uh, acest plan. Și o întrebare mai generală cu privire la perspectivele globale. legate de industria nucleară și perspectiva unui sfârșit al lumii Uh, legat de industria nucleară. Aș vrea să știu ce părere aveți despre o strategie paralelă față de apărarea cu, rachetă, uh, cu rachete. Ar putea interveni un acord între principalele puteri mondiale în ceea ce privește rachetele uh, cu rază medie de acțiune? Mulțumesc, domnule președinte. Nu știu foarte bine cum să încep, însă voi spune că până acum nu m-am văzut decât la televizor și, în general, pentru expuneri foarte scurte. Așa că am fost uh, încântat uh, că am avut ocazia să ascult un discurs uh, mai lung și foarte interesant în același timp. Aș vrea să vă pun o întrebare revenind la problematica rusă după cum observați, uh, chestiunea rusă revine ca un bumerang în întrebările noastre. Sunt uh, membru al partidului majoritar în Polonia și guvernul nostru a făcut multe în ultimele luni pentru a îmbunătăți relațiile între Polonia și Rusia. Pentru că știți că adesea Polonia este acuzată că are o atitudine antirusească. Ne bucurăm că ne-am îmbunătățit relațiile cu Rusia. Înțelegem foarte bine necesitatea unei uh, cooperări între NATO și Rusia, precum și uh, necesitatea exprimată de președintele Obama, necesitatea unei cooperări între Statele Unite și Rusia. Cu toate acestea, aș vrea să știu dacă, în ciuda faptului că suntem uh, gata să cooperăm cu Rusia, NATO, Uniunea Europeană sunt uh, pregătite să coopereze cu Rusia. Aș vrea să știu dacă Rusia este pregătită pentru astfel de cooperare. Pentru că vorbim despre o țară care, de-a lungul graniței poloneze, are rachete îndreptate împotriva Poloniei. Și nu știu dacă știți că ieri s-au terminat manevrele ruso-bieloruse și aceste manevre își propuneau ca Rusia să ajute Bielorusia în cazul unui atac polonez împotriva Bielorusiei. Polonezii care au văzut ca uh, eroul negativ în aceste manevre. Deci mă întreb dacă Rusia este gata să coopereze cu Uniunea Europeană în aceste condiții. Domnul Paleschis. În calitate de planificator șef, uh, nu ați uitat uh, și uh, să fiți un bun vorbitor. Ați uh, menționat uh, câteva lucruri interesante în ceea ce privește relația cu Rusia. Ați menționat uh, proliferarea energetică, terorismul. Ce ne puteți spune despre dezarmare? Credeți că planul curajos propus de președintele Obama în privința unei uh, lumi fără arme nucleare este un plan care va putea fi aplicat în viitorul apropiat sau nu? Și a doua întrebare. După cum știm, s-a întâmplat ceva în relațiile între Rusia și Belarus. Cum stau lucrurile cu relațiile între uh, NATO și Belarus? Au intervenit schimbări în aceste relații? Mulțumesc, vă dau cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Aș vrea să mulțumesc deputaților pentru toate aceste întrebări. Voi încerca să uh, dau un răspuns care să nu depășească lungimea discursului meu inițial. Și începem. Am uh, fost întrebat în privința Berlin Plus și abordarea globală. Poate că nu am fost suficient de clar și îmi cer scuze. Uniunea Europeană este o organizație globală. Uh, Națiunile Unite sunt o organizație globală. Aceste organizații sunt uh, diverse și includ uh, forțe militare, judecători, forțe polițienești, programe de ajutor umanitar uh, și așa mai departe. Asta nu înseamnă că pot să își îndeplinească singure misiunile, trebuie să coopereze, bineînțeles. însă reușesc să aibă o abordare globală. Nu este și cazul NATO. NATO nu are capacități civile și pentru a răspunde la o întrebare, deși este adevărat că are echipe de reconstrucție în Afganistan, această misiune este considerată ca fiind temporară înainte de a o încredința afganilor, misiunilor civile sau Națiunilor Unite. NATO nu a devenit uh, brusc uh, implicat în mod permanent în misiuni civile. NATO are rolul de a acoperi lacunele lăsate de alte organizații, inclusiv de ONG-uri și de mediul de afaceri secretarul general va merge la Londra, va vorbi despre uh, perspectivele de afaceri, despre atacurile cibernetice și despre pirateria navală. Uh, va vorbi uh, la Lloyds. Succesul NATO depinde din ce în ce mai mult nu doar de eficiența sa militară, ci și de capacitatea sa de a convinge Uniunea Europeană în Națiunile Unite de a acorda importanța Afganistanului și de a fi prezente pe teren cu misiuni și resurse substanțiale. Dacă există un vid civil, vedeți ce se întâmplă. Vedeți ce s-a întâmplat în Afganistan, unde există trupe, însă nu există o reconstrucție civilă. Populația este din ce în ce mai uh, dezamăgită de absența progreselor și uh, se creează un cerc vicios. Aceasta este diferența centrală. NATO trebuie să facă parte dintr-o rețea de organizații internaționale, trebuie să uh, am, suplimentăm activitatea acestora și ele să o suplimenteze pe a noastră. În ceea ce vește Berlin Plus, nu am nimic împotriva uh, Berlin Plus, cu atât mai mult cu cât Berlinul este un oraș care îmi place foarte mult. Este un aranjament foarte bun dacă un european îl va folosi. Însă adevărul este că Uniunea Europeană în uh, cei 10 ani de existență a PESA, PESA a uh, condus 23 de misiuni și dintre acestea doar două, două, subliniez, un procent foarte mic, a ținut de Berlin Plus. O misiune scurtă în uh, Macedonia în 2001-2002 și cooperarea NATO-Uniunea Europeană în Bosnia care încă mai este în vigoare. Și realitatea este că în majoritatea locurilor în care NATO și Uniunea Europeană sunt pe teren împreună sau pe mare, în lupta împotriva pirateriei, la Addis Abeba, unde antrenează uh, forța uh, Uniunii Africane, în Afganistan, în Kosovo, unde poliția EULEX și CAFOR uh, Uh, în aceste locuri Berlin Plus nu se aplică și încă trebuie să discutăm împreună, trebuie să vedem cum uh, asigurăm securitatea EULEX în cazul unei rebeliuni și așa mai departe. E foarte bine dacă Uniunea Europeană dorește să folosească Berlin Plus, însă este departe de a fi regula, a devenit o excepție și aceasta cu atât mai mult cu cât uh, Berlin Plus uh, a pornit de la premiza că Uniunea Europeană va cere uh, capacități militare de la NATO, uh, centre de comandament, unități și așa mai departe și s-a pornit la pe premiza că uh, Uniunea Europeană va putea conta pe aceste forțe, însă Uniunea Europeană are forțele proprii, uh, are uh, forțe navale, uh, achiziționează un Airbus uh, și are propriul cartier operațional. Și rezultatul este că Uniunea Europeană nu mai are la fel de mare nevoie de aranjamentele de la Berlin Plus ca în, la mijlocul anilor 90 când s-a pornit această inițiativă cooperarea noastră trebuie să țină cont de realitate și nu realitatea trebuie să se înscrie în uh, contextul teoretic. Revenind la întrebarea lui Michael, un ambasador francez la NATO spunea acum câțiva ani vocația Uniunii Europene nu este de a deveni agenția civilă a NATO. Și are dreptate. Nu aceasta este vocația Uniunii Europene. NATO nu poate comanda Uniunea Europeană. Bineînțeles că nu. Cele două instituții ar trebui să rămâne complet independente. Ceea ce am dori și aș fi uh, nesincer dacă aș uh, pretinde altceva, ceea ce am dori este să putem avea o armonie strategică cu Uniunea Europeană în domeniile pe care le considerăm a fi de importanță vitală pentru cele două organizații. Cum să ne asigurăm că cei 22 de, 22 eh, de membri comuni trimit eh, trupe în Afganistan Și îmi amintesc că am fost la Londra și m-am întâlnit cu Tony Blair acum câțiva ani, nu este ceva recent. Acum câțiva ani Tony Blair era încă prim-ministru și uh, IAP uh, l-a întrebat dacă s-a discutat despre Afganistan în Consiliul European și Blair a răspuns nu. Și NATO era în Afganistan de câțiva ani deja. Știu că astăzi lucrurile stau altfel și suntem recunoscători președinției suedeze care face eforturi pentru a avea o strategie uh, în privința Afganistanului. Este o decizie a unui European, Europene, bineînțeles, însă există situații în care NATO se poate descurca singur Există și misiuni europene în care Uniunea Europeană se poate descurca singură, să există zone în care avem ambele organizații un interes. Balcanii, de exemplu, atât Uniunea Europeană cât și NATO au un interes uh, pentru a asigura stabilitatea. Și aici avem uh, procese complementare, paralele. Există și alte zone în care Uniunea Europeană ar fi la fel amenințată în cazul unui eșec ca și uh, NATO și uh, cred că în acest caz trebuie să existe o cooperare. Însă, în niciun caz, Uniunea Europeană nu este agenția civilă a NATO. Însă, după cum spuneam, Uniunea Europeană are resurse importante pe care NATO nu le are. NATO nu antrenează polițiști, NATO nu uh, monitorizează alegeri. Uniunea Europeană dispune de toate aceste resurse și nu ne este rușină să apelăm la implicarea uh, Uniunii Europene și să solicităm o mare vizibilitate a Uniunii Europene în aceste domenii. În ceea ce privește uh, discuțiile cu Rusia, în ceea ce privește Ucraina și Georgia, întotdeauna am fost gata să explicăm Rusiei de ce considerăm că aceste țări au interesul legitim să adereze la uh, NATO dacă respectă principiile OSCE. Și am, am explicat Rusiei de ce acest lucru nu reprezintă o amenințare la adresa ei. Și nu am înțeles de ce Rusia consideră că este amenințată de extinderea NATO, care nu presupune uh, staționarea unor uh, forțe NATO sau uh, alte măsuri de acest gen. Nu suntem îngrijorați de acest dialog, însă sigur că suntem Trebuie să fim transparenți cu prietenii ucraineni și georgieni, în așa fel încât aceștia să știe că nu purtăm discuții uh, pe la spate. Toate statele europene sunt pe picior de egalitate în această privință. Cât privește uh, resursele civile ale Uniunii Europene, am uh, vorbit deja, coaliții în uh, diversele misiuni În uh, colegiul uh, meu de la Oxford uh, se spune că orice se face ad hoc nu este bun. Există situații în care s-au creat coaliții, însă nu sunt coaliții ad hoc, pentru că există structuri de planificare și aceste coaliții știu că NATO oferă Uh, securitate, facilități și așa mai departe. Aceste țări știu că sunt implicate în planificări și în consultări. Deci uh, aceste țări au un cuvânt de spus. NATO are aceste proceduri integrate și aceasta crește încrederea acestor țări atunci când uh, cooperează cu alianța. Se poate constitui o coaliție a țărilor dornice să participe la misiuni, însă uh, aceste coaliții ar fi mai puțin stabile decât uh, NATO. Este mai ușor să spui că vrei să pleci dintr-o astfel de coaliție decât să uh, vrei să părăsești uh, o misiune NATO. Succesul din Afganistan sau eșecul în Afganistan, nu cred că eșecul în Afganistan ar fi un eșec al NATO. Cred că consecințele pentru securitate ar fi mult mai uh, mari decât uh, consecințele uh, în ceea ce privește credibilitatea instituțiilor. Însă, e adevărat că NATO trebuie să facă față acestei provocări. Afganistanul este o misiune foarte solicitantă și poate să ne ocupe tot timpul, în proporție de 100%. Sigur că trebuie să acordăm uh, Afganistanului toată atenția, însă trebuie în același timp să purtăm consultări diplomatice pe alte teme importante din punct de vedere al securității. Cât privește vocea țărilor mici, uh, cred că țările mici iubesc NATO pentru că acolo au un cuvânt de spus. Uh, nu ar avea un cuvânt de spus dacă ar fi în afara NATO și Uniunea Europeană prezintă aceeași atractivitate pentru țările mici, pentru că se diminuează importanța relativă a țărilor mari și se crește importanța țărilor mici. Instituția de acest gen egalizează, uh, mm, egalizează influențele și uh, aș spune că instituțiile le conferă uh, legitimitate. Pentru țările mici, aceste instituții au o importanță vitală. În țările na- în NATO, țările mici de multe ori se coalizează pentru a face o propunere. Acest lucru le oferă o, un impact mai puternic și cred că principala provocare a alianței este că întotdeauna am făcut distinția între misiuni obligatorii, conform articolului 5, și misiunile voluntare. Și asta înseamnă că nicio țară nu este obligată să meargă în Afganistan pentru că este o misiune care nu ține de articolul 5, însă uh, cu cât mai recunoaște mai mult importanța acestor misiuni neobligatorii, cu cât uh, subliniem mai mult că aceste misiuni nu sunt pur umanitare, ci sunt direct legate de securitate, cu atât devine mai importantă solidaritatea și împărțirea responsabilităților. Pentru că nu vrem ca NATO să devină o organizație pe două niveluri pe de o parte țările care vor să se implice și pe de altă parte țările care nu vor să se implice. Dorim ca în cadrul NATO să existe aceeași solidaritate în privința operațiunilor care nu țin de articolul 5, ca și în privința celor care țin de articolul 5. În 2006 s-a produs un cutremur în Kashmir. Toată lumea își amintește NATO s-a întrunit și am hotărât să desfășurăm o forță în Kashmir, o unitate de ingineri spanioli. S-au întors și ambasadorul spaniol a spus ne-a costat 25 de milioane de euro. Vă mulțumim și costul a fost acesta. Decizia a fost a NATO, noi am uh, pus-o în aplicare. Uh, întrebarea era dacă putem fi rambursați. NATO a spus uh, ghinion Uh, întâmplător, uh, Spania era la rând pentru a se implica. Oare e un mod bun de lucru? Ideea e că dacă, dacă ești voluntar, ești pedepsit din punct de vedere financiar și dacă nu te oferi voluntar, nu poți fi uh, taxat. Dacă ar, finanțarea ar fi comună, sigur că nimeni nu ar face eforturi. Dacă știi întotdeauna că altcineva uh, Uh, finanțează operațiunile, nu mai uh, mobilizez bugetul de apărare. Însă cred că în anumite cazuri, în cazurile în care țara care participă nu ar fi putut prevedea evenimentul respectiv, pentru că cine poate prevedea un cutremur, ar trebui să avem un sistem de solidaritate pentru aceste desfășurări de uh, forțe neprevăzute, deci, pentru că altfel țările nu vor contribui la uh, aceste misiuni. Putem câștiga războiul din Afganistan. Putem dacă vrem, nu cred că putem vorbi despre o fatalitate. Nu există nicio doctrină istorică care să afirme că dacă unele țări nu au reușit în trecut, NATO nu va reuși în viitor. Ceea ce e clar este că afganistanii vor să fim prezenți pe teren, vor să avem succes nimeni nu vrea să se reinstaureze domnia talibanilor. Acest lucru este demonstrat de sondaje de opinii. Eh, sondaje de opinie. Opinia publică eh, vrea să vadă lumița de la capătul tunelului. Trebuie așadar să avem un plan pe termen lung și niște criterii în așa fel încât eh, să nu avem doar o abordare uh, pe termen scurt, ci o organizare pe termen lung. O viziune clară cu privire la proiectele noastre, în așa fel încât să se vadă luminița de la capătul tunelului. Și cred că până acum nu am oferit acest plan opiniei publice. Atunci când guvernele uh, comunică rațiunea intervenției în Afganistan, în acele țări opinia publică uh, este pentru prezența în Afganistan. În ceea ce vește rolul țărilor neutre, nealiniate, NATO este o organizație mare și există multe misiuni. Există și misiuni care uh, sunt menite să asigure training și Finlanda, Austria uh, au o experiență foarte bogată și putem folosi această experiență. Suedia nu face parte din Națiunea Unite sau NATO, dar participă la misiuni de mulți ani și are o contribuție cu seminare cu privire la dizarmare, deminare. Geneva este o adevărată capitală a trainingului în Europa. Misiunile NATO sunt diverse și de aceea și țările nealiniate pot să aibă un loc. În ceea ce privește apărarea antirachetă. Dacă reușim să stopăm proliferarea nucleară a unor țări ca Iranul, Corea și așa mai departe, dacă reușim acest lucru, asta nu va împiedica unele țări să dobândească capacități balistice cu um, focoase chimice sau nucleare sau de altă natură din ce ce mai multe țări vor avea uh, proiecte de dezvoltare a unor rachete balistice în faza a doua sau a treia. Putem să facem eforturi în ceea ce privește controlul armelor. Trebuie să avem în vedere aceste eforturi, dar este prudent ca europenii și americanii să aibă o apărare antirachetă uh, americanii consideră că principala amenințare este aceea uh, reprezentată de rachetele cu rază scută de acțiune, însă nu cred că administrația Obama va opri activitatea de cercetare și dezvoltare, poate nu și uh, a, desfășurare, însă în orice caz conceperea uh, unui sistem de apărare. Rusia a salutat decizia administrației americane de a nu a, a, desfășura a, aceste sisteme în Republica Cehă și în Polonia. Însă nu e vorba despre echilibrul a, între Est și Vest. Vorbeam, vorbim despre proliferarea globală și sper că nu va fi a, privită ca un element din ecuația est-vest. Sper că vom putea dezvolta o abordare comună cu Rusia. Vom convinge Rusia că amenințarea nu e reprezentată de NATO sau Statele Unite, ci este reprezentată de alții. Și, ca atare, ar trebui să ne concentrăm asupra amenințelor uh, reale și să conlucrăm după reuniunea între Medvedev și, la, și Obama de la New York, vom vedea dacă uh, vom putea convinge Iranul să fie mai transparent în privința activităților sale. În legătură cu descunășarea proliferării armelor nucleare, Cred că decizia luată a fost corectă, pentru că nu putem să trăim în continuare într-o lume în care uh, din uh, politica de securitate uh, face parte proliferarea armelor nucleare. Nu putem spune așadar că avem nevoie de tot mai multe arme nucleare pentru a ne simți în siguranța. Însă președintele Obama a spus foarte clar că o lume fără arme nucleare este o perspectivă foarte îndepărtată și că trebuie să facem multe alte lucruri înainte de a ajunge la acest obiectiv, un uh, tratat de neproliferare mai sigur, o relație mai bună între Rusia și Statele Unite și uh, multe alte lucruri trebuie să fie realizate înainte ca um, Statele Unite și alte state să renunțe la toate capacitățile nucleare. Trebuie să se creeze întâi un climat de încredere și de siguranță, astfel încât să nu mai aibă rost să existe arme nucleare. Întrebarea este excepțional de bună la care, și, sincer, nu vă pot răspunde eu. Nu pot spune când va intra și NATO în această ecuație. Dacă este Rusia pregătită să coopereze cu noi sau nu, este o singură, există o singură metodă de a afla acest lucru. În legătură cu relația NATO cu Belarus, avem relații cu ei, avem discuții cu ei și în ultima vreme au uh, arătat tot mai multă dispunere de a um, coopera cu noi, cu noi. și în legătură cu uh, furnizările, uh, de armă, furnizările pentru, amenda, am, pentru Afganistan. Drumul este lung din Rusia prin Asia Centrală până în Afganistan. Dacă Rusia ar împărtăși valorile noastre, ar fi ușoară colaborarea cu Belarus, însă există semne că Belarus dorește să aibă o relație cu NATO. Nu știu dacă am răspuns la toate întrebările, dar sper că am făcut-o. Vă mulțumesc. Cred că ați oferit un răspuns foarte complet. Mulțumim foarte mult. Mai există întrebări din partea colegilor? Vă mulțumesc foarte mult pentru această vizită, pentru prezentarea pe care ați făcut-o, pentru răspunsurile la întrebări. Sper că vom avea ocazia uh, să ne revedem foarte curând pentru a continua acest uh, dialog. La reunion euh, terminée pour aujourd'hui. Nous poursuivons avec les ședința de asta încheiat. Vom continua cu uh, reuniunea coordonatorilor, dacă sunteți de acord.